Dear colleagues, I am starting the meeting and the first point on our Bună ziua, dragi colegi! Haideți să începem ședința noastră. Primul punct de pe ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi, însă înainte de asta aș dori să vă informez că există două schimbări mai întâi, domnul, raportul domnului Gaie, care este punctul 15, descărcarea de gestiune 2009. E bine, domnul Galer a cerut ca acest, Gaier a cerut ca acest punct să fie îmi, îmi cer scuze, dacă nu mă auziți, trebuie să puneți căștile, într-adevăr e zgomot în sală. Deci, doresc să vă informez, dragi colegi, că schimbăm ordinea de zi. Raportul numărul 15 al domnului Gaier. E bine, domnul Gaier a cerut ca acesta să fie votat ca fiind ultimul pe listă pentru că mai are și alte uh, angajamente și nu poate fi la început. De aceea trebuie să introducem această modificare. A doua modificare este o schimbare între punctul 10 și 11 pentru că uh, Doamna Balzani, raportor general pentru bugetul 2012, a cerut să vină la 9 și jumătate. Și ambii raportori sunt de acord cu această schimbare, deci dacă și dumneavoastră sunteți de acord, atunci adoptăm această nouă ordine de zi cu modificările pe care vi le-am explicat. Văd că nu sunt alte solicitări de luare de cuvânt, atunci adoptăm uh, ordinea de zi. După cum bine știți, ședința noastră este transmisă în direct. Trecem acum direct la punctul 2 de pe ordinea de zi și anume aprobarea proceselor verbale ale ședințelor din 14 februarie și din 28 februarie. Procesele verbale vor fi considerate ca fiind adeptate la finalul acestei ședințe dacă nu există observații pe marginea lor până la finalul ședinței. Și acum trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi și anume comunicarea ale președintelui. Aș dori să vă informez despre deciziile ce vor fi luate de către coordonator. Despre acesta vă voi vorbi mâine. De asemenea, aș dori să vă informez că pe săptămâna trecută, pe 16 martie, am participat la cea de-a doua ședință a grupului de lucru a Comisiei Europene pe marginea condiționalității și secretariatul va înmânat în principiu un memorandum referitor la prima întâlnire procesul verbal, deci în principiu informațiile referitoare la cea de-a doua ședință vă vor fi și acestea distribuite. Acum aș dori să trec la punctul 4 de pe ordinea noastră de zi. E vorba de raportul domnului Michael Törer, absorpția fondurilor structurale și de coeziune, experiența dobândită pentru viitoarea politică de coeziune a UE și aș dori să îl rog pe raportor să ne facă o scurtă prezentare. În principiu avem o jumătate de oră la dispoziție pentru discuțiile noastre. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Mulțumesc, doamnă președinte, stimate colegi, stimați colegi. Pentru mine este o premieră această prezentare a raportului uh, privind absorpția fondurilor structurale. Este primul meu raport. Uh, în acest raport încerc să evidențiez uh, problemele de absorpție și uh, structura fondurilor de coziune. Au existat discuții preliminare din care a rezultat și un document de lucru care v-a fost transmis este un document de lucru și nu este raportul în forma sa finală însă prin acest document de lucru am vrut să inițiez dezbaterea pe anumite teme, formulând anumite teze. Absorția fondurilor structurale uh, a făcut în mai multe rânduri obiectul uh, unor dezbateri atât în Parlamentul European cât și în statele membre, atât la nivelul regiunilor cât și în cadrul programelor operaționale, nu este ușor să, uh, for, să-ți formezi o a, imagine privind uh, uh, rata de absorpție efectivă și de aceea, uh, practic, avem nevoie de mai multe informații, de mai multe fapte, de date concrete care să ne arate dacă și în ce măsură există unele tipare, unele modele de absorpția fondurilor structurale, astfel încât să putem formula niște concluzii la nivel european. Pentru aceste concluzii, evident, este nevoie de o bază informațională solidă. Și aici aș fi de părere că este nevoie de o comunicare cu Comisia pe tema acestor schimburi de informații care ne sunt necesare. Noi, la toate, din partea tuturor societăților cotate la bursă, primim, nu e așa, în fiecare trimestru un, un raport de afaceri un raport trimestrial și cred că similar am putea să realizăm și o comunicare structurală cu Comisia pentru a afla în ce măsură și uh, în ce proporție au fost absorbite fondurile structurale europene pentru a putea apoi împreună să vedem în ce măsură putem soluționa problemele uh, dacă ele există. Documentul de lucru uh, revelă niște probleme uh, a, trage niște prime concluzii în legătură cu perioada de execuție uh, fiscală 2007-2013 și mă bucur încă de pe acum ca împreună cu raportorii și raportorii din umbră din celelalte grupuri parlamentare să uh, putem formula unele uh, învățăminte, concluzii din aceste date. Problema este aici că avem uh, suprapuse parțial două perioade, uh, odată perioada 2006 uh, și apoi perioada 2007-2013. Um, asta presupune un efort deosebit de mare. Apoi, Prea târziu s-a început și cu investigarea programelor operaționale, pentru că Uh, cadrul de reglementare nu era clar și de aceea au fost incluse și capitole N plus 2, N plus 3. Nu în ultimul rând, uh, în multe state membre, odată cu criza economico-financiară, au probleme prin, privind implementarea anumitor uh, programe. Eh, și eh, regiunile diferă de la o regiune la alta, există probleme de incompatibilitate, există de eh, regiuni în care ar putea apărea sau există chiar unele situații de, de, de conflicte cu regulile în vigoare sau conflicte de interese alte regiuni în care anumite piese de legislație europeană încă nu au fost transpuse în totalitate și, în ultimul rând, există și reglementări eh, care sunt neclare sau poate prea echivoce pentru a fi aplicate în tocmai. Ni se raportează și probleme în ce privește o insuficientă separare între competențele anumitor autorități implicate, eh, ni se raportează și probleme în ce privește procesele decizionale și structurile ierarhice prin care aceste fonduri sunt aprobate și apoi absorbite Alte probleme sunt legate de capacitățile eh, insuficiente la nivel regional și unor chiar național. Mi se raportează, de exemplu, probleme eh, de genul eh, implementării anumitor cerințe electronice sau de comunicare și atunci uh, asta ne duce mai departe la uh, problema uh, controlului și implementării care, care uneori pot fi în conflict unul cu celălalt. Tocmai de aceea, în, în raportul nostru, încercăm să vedem și dacă există deja unele bune practici consacrate care ar putea fi multiplicate, aplicate și în altă parte, uh, care ar putea să ne ducă eventual la o simplificare a procedurilor. Eu cred că ar trebui să ne gândim și la o regândire a, a problemei controlului și implementării um, și să ne concentrăm mai uh, degrabă în mod um, Uh, prin sondaj pe cazurile de uh, uh, neglijență sau, sau corupție sau evaziune și mai puțin pe implementarea formală 100% a tuturor prevederilor. Deci, întrebarea este dacă prin reguli de, de procedură de bagatelă, în ghilimele, am putea să simplificăm sau nu anumite aspecte procedurale. Pentru că acestea sunt de maximă importanță pentru statele membre. Pentru viitor uh, va trebui sigur să avem și uh, adoptate perspectivele financiare pentru următorul ciclu de referință. Eh, altfel nu vom putea să controlăm implementarea eh, absorpției eh, fondurilor. Vă dați seama că temele pe care noi le-am inclus în documente de lucru nu reprezintă o listă exhaustivă ci reprezintă o, mai degrabă un inventar indicativ al problemelor pe care noi le-am constatat și pe care noi, Parlamentul European, vrem să le discutăm prin participarea și implicarea noastră directă. Această, uh, acest schimb de opinii pentru mine este doar un prim schimb de opinii uh, pentru că sper că uh, în discuțiile cu raportorii din umbră, cu ceilalți colegi din celelalte grupuri parlamentare, vom avea un schimb de informații și de experiențe foarte important, incluzând informații care ne provin direct din regiuni, din municipalități. Eu aș vrea ca aceste uh, Eh, aceste informații să ajungă direct la noi și chiar apelez la colegii mei, raportori din umbră, la ceilalți colegi, eh, să faciliteze transmiterea unor astfel de informații către noi. Vreau încă de pe acum să mulțumesc pentru excelenta colaborare cu secretariatul care m-a ajutat foarte mult la realizarea și editarea într-o primă fază de lucru acestui document pe care vi l-am prezentat și vă mulțumesc mult. Mulțumesc. Așa cum a spus și raportorul, este primul schimb de opinii. Raportul, proiectul de raport va fi supus a adopției în mai. Are cuvântul domnul Victor Boștinaru. Okay. Imagine that my colleague Oconi și Se par... Credeam că colega Sofie Oconi o să vorbească. Nu e vorba de Sofie, ci Lambert. Aș dori să salut aceste linii directoare introduse de către colegul nostru Mihail Teurer, pe care ni le-a prezentat astăzi și aș dori să menționez că și fără a prelungi prea mult dezbaterea de astăzi, aș dori să spun că, din punctul meu de vedere, acest raport nu uh, e un raport care sosește doar la momentul potrivit, ci că e foarte important și pentru a discuta viitorul cadru financiar pentru că e foarte important să tragem învățămintele din trecut și să putem să ameliorăm situația pentru următorul cadru financiar. Să îmbunătățim soluțiile pentru instrumentele pentru care am putea să creștem capacitatea de absorpție. Pentru că e foarte important, având în vedere cifrele la care avem uh, acces, ne dăm seama că în, în uh, aceste linii directoare prezentate astăzi, ne dăm seama că există cifre care ar putea să ne îngrijoreze. Aș dori în primul rând să spun că cred că în dezbaterile viitoare e foarte important să identificăm uh, măsurile pentru a crește capacitatea administrativă, dar de asemenea și faptul că Comisia Europeană ar trebui să uh, includă în, uh, într-un contract de parteneriat între Comisie și statele membre pe viitor, ar trebui să introducă elemente obligatorii pentru a exercita presiune asupra statelor membre ca ele să pună în aplicare și să ia măsurile necesare pe deplin pentru a evita situația cu care ne confruntăm astăzi. În al doilea rând, în legătură cu capacitatea de absorpție e o situație care afectează și uh, administrația publică a uh, instituțiilor europene. Cred că este foarte important să avem un cadru instituțional și pentru cei care activează în domeniul implementării fondurilor europene. Și trebuie ca prioritățile noastre să fie, în primul rând, stabilitate. Stabilitatea uh, celor care lucrează în acest domeniu al capacității de absorpție. În al doilea rând, cum să acordăm stimulente pentru ca aceste persoane să fie plătite, să fie remunerate în mod adecvat și să-și facă în mod eficient munca. Pentru că în situația în care oamenii nu sunt suficient plătiți, în care nu există niciun fel de stimulent, niciun fel de motivație pentru a depune eforturi spre uh, absorbirea unor milioane de euro, e o utopie să credem că cineva care are un salariu de 500 de, uh, euro, de 250 de euro pe lună va face efortul uh, de a absorbi milioane de euro. E o situație neacceptabilă, neviabilă. Să vedem ce putem uh, face noi, Parlamentul European, și ce poate face Comisia Europeană pentru a îmbunătăți această situație situație. În al treilea rând, cum să evităm interferențele politice? Stabilitatea ar trebui să uh, fie un principiu călăuzitor, dar este foarte important să evităm orice fel de ingerență în activitatea instituțiilor care se ocupă de fondurile europene. E un, uh, o concluzie pe care am desprins-o nu numai din uh, situația României, ci și a altor state europene și poate chiar și din afara Uniunii Europene. De asemenea, e foarte important să avem câteva reguli obligatorii să vedem care sunt obligațiile statelor membre, ale guvernelor statelor membre, care sunt uh, obligațiile la nivel regional, care sunt drepturile și obligațiile la nivel local. Pentru că există o încercare uh, a guvernului central de a controla totul de a controla situația la maximum, iar la nivelul local și regional să se aibă foarte puțină influență sau influență zero și această situație trebuie și ea uh, corectată. Deci, simplificarea, ea figurează în mod uh, clar în raportul domnului Teurer și salut uh, această menționare. Uh, știm uh, cât de important este angajamentul comisiei noastre în acest domeniu, dar este foarte important să cooperăm strâns cu beneficiarii pentru a identifica într-un efort comun eforturile necesare pentru simplificare, pentru ca simplificarea să devină și mai accesibilă. Pentru că altfel, sigur, situația este deja complicată. Birocrația e o povară pe umerii administrației publice. Și, în fine, Și încă o dată, fără a extinde prea mult această dezbatere, aș dori să mai menționez și că e foarte important să ne aducem contribuția prin amendamente, după ce vom fi primit proiectul de raport, pentru ca, în final, comisia noastră să pregătească un uh, raport de calitate care să fie o sursă de inspirație atât pentru noi cât și pentru comisie și pentru dezbaterile noastre viitoare când se va discuta viitorul politicii de coeziune. Vă mulțumesc. Mulțumim, Victor. Domnul Van Nistelrooy acum. Mulțumesc. Doamna Oconie, raportoare din umbră din partea noastră, dar este în trenul de mare viteză. Dar trenul nu e suficient de rapid ca să permite doamnei să sosească la timp. Deci, mulțumim, aș dori și eu să-i mulțumesc domnului Toirer. Uh, am primit o scrisoare din partea doamnei Oconi. Cred că întotdeauna e greu la începutul unei perioade financiare să fii cu linii directoare, dar ne aflăm totuși acum în toiul uh, perioadei financiare. La anul vom fi chiar la mijlocul ei și astfel putem să tragem niște concluzii și să venim cu câteva observații. Chestiunile financiare felul în care am procedat până acum am dorit ca statele să aibă acces la o cofinanțare uh, privată publică. Dar cred că e nevoie de o analiză mai aprofundată a felului în care unele state membre și-au îndeplinit mandatul și altele nu. De asemenea, în legătură cu alte instrumente de financiare, această facilitate de partajare a riscurilor și alte instrumente viitoare care ar putea să fie foarte importante. Cred că e important nu numai să ne uităm în trecut, ci să preluăm și mesajele care au fost care au apărut între primul raport de coeziune și raportul Comisiei Șure pentru că foarte mulți uh, vor fi cu ochii pe documentul nostru și trebuie să uh, nu pierdem din vedere aceste priorități. Apoi ar trebui să ne uităm uh, de asemenea la situația de la țară la țară. Unele țări se descurcă foarte prost când dublează controlele administrative și e la latitudinea statelor membre cum se organizează. Unele au nivelul național, unele după aceea nivelul regional, nivelul local și mă întreb dacă această ierarhizare afectează rezultatele. Apoi, am mai avut dezbaterea în legătură cu statele hipercentralizate, statele descentralizate. Mă întreb dacă uh, rezultatele sunt influențate de această structură. E foarte important, de exemplu, astăzi să ai și investiții private din partea companiilor, pentru că un stat, bineînțeles, că nu poate să uh, se descurce singur. Doamna Oconi mai dorea să spună și ceva despre schema unică de audit la care s-a referit și domnul raportor și legătura cu uh, acest raport. Cred că Acum trebuie să recunoaștem că se uh, critică foarte mult, co colegii mai ales de la Comisia de Cultură critică foarte mult situația și raportul nostru poate fi important în sensul că poate aduce o noutate. Unele state membre au performanțe foarte bune, altele performanțe foarte slabe. Și e foarte important ca într-un astfel de uh, raport să se identifice vinovații, codașii și fruntașii și să fie uh, uh verificate motivele. Deci e un raport important pentru noi. Mulțumesc! Haiderule nu este în sală. Deci, Olgi Vlasac acum. Olgi, you, you want to say... Olgi, ce doreai să spui? Osobně spatřuji ještě jednu věc, která je velmi důležitá. Mulțumesc, doamna președinte. Eu mai văd, din punct de vedere al beneficiarilor, încă un punct de vedere deosebit de important, și anume să ne asigurăm că diferitele controle care urmează unele după altele sunt coerente și că informația de la un nivel de control la altul este transmisă. Deci, e un control din partea statului, din partea autorităților de implementare și așa mai departe. Și în momentul în care există informații, uh, mijloace moderne de comunicare și așa mai departe, informația crucială trebuie să fie transmisă mai departe. Mulțumesc, spune doamna președinte.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 acest raport ajunge la momentul potrivit și problema aceasta a absorpției fondurilor este în continuare prezentă. De aceea sunt de părere că o analiză a situației actuale și o evaluare a măsurilor ce trebuie luate sunt în continuare de actualitate. Pentru că noi ignorăm, nu știm exact care este rata de absorpție și de ce nu o cunoaștem, pentru că nu cunoaștem toate informațiile. Poate că există o diferență între sumele ce au ajuns la beneficiarii final și sumele ce au fost înaintate de către Comisie către diferitele state membre. Bulgaria reprezintă un exemplu. Există o medie de 16% din fonduri care a fost uh, alocată statului și doar 11% ajung la beneficiarii finali. Vedeți că există o diferență. Aceste cifre demonstrează că există o tendință care în principiu ne îngrijorează. Rata de absorpție este în medie de 20-22%, deși ne aflăm la mijlocul perioadei financiare. În plus de aceasta, mai există diferențe între primii de pe listă, fruntașii și cei care se află la coada listei. Există probleme. Și aceste probleme au o influență, au un impact Uh, diferit uh, de la țară la țară, iar măsurile ce trebuie luate trebuie să țină seama de această rată de absorpție redusă, trebuie să țină seama de greșelile ce au fost făcute. Și ar fi bine pe viitor să stabilim exact care sunt diferitele niveluri de control, care este rata de absorpție ideală și ce anume se poate face. O analiză la nivel național și apoi la nivel european ne-ar permite să stabilim regulile și procedurile ce trebuie, deci reguli secundare, ca să spun așa, ce pot și trebuie să fie aplicate. Am putea astfel să formulăm indicații suplimentare pe care să le transmitem statelor membre, pentru că statele membre în fond sunt destul de stresate uh, la gândul că vor trebui să returneze, să ramburseze anumite fonduri și de multe ori se ajunge într-o situație în care beneficiarii comit greșeli tocmai pentru că nu știu exact ce trebuie să facă care sunt regulile ce trebuie să le respecte. Și deci problemele de capacitate, de absorție există și există la toate nivelurile. De aceea este foarte important să pregătim foarte bine documentele noastre pentru următoarea etapă și cu siguranță că aceste documente vor permite statelor membre să se pregătească cât mai bine pentru următoarea perioadă financiară. De asemenea, nu trebuie să uităm faptul că cifrele nu sunt doar singurul indicator Uh, rezultatul real, rezultatul final este cel care ne interesează. Mulțumesc, Evgeni, și acum doamna Mănescu. Mulțumesc, doamna președinte. Uh, în primul rând vreau să-l felicit pe colegul meu, Mihail Toirer, pentru această inițiativă. Uh, acest raport cred că este cu adevărat binevenit și este și un raport ambițios, ținând cont de faptul că o astfel de analiză este cu adevărat greu de făcut. O analiză a Uh, motivelor pentru care anumite state membre au fost performante și anumite state membre nu au fost performante este destul de, de complicat, este o analiză foarte complexă pe care cu siguranță avem nevoie să, să o elaborăm și în perspectiva următoarei perioade de programare, dar și pentru uh, perioada rămasă din această perioadă de uh, programare, în uh, speranța că pentru acele state membre care sunt în dificultate în momentul de față se pot găsi uh, uh, soluții de îmbunătățire a capacității de absorpție. Uh, sigur că dacă, indiferent că vorbim despre birocrație excesivă, despre suprareglementare, despre supracontrol, incapacitate administrativă, sau neimplicarea suficientă a autorităților locale, trebuie să găsim soluții pentru a rezolva aceste probleme așa cum am spus, și pentru ce a rămas din această perioadă de programare, dar și pentru perioada de programare următoare și uh, soluții precum audit unic uh, sau uh, norme comune de reglementare uh, a uh, gestionării și implementării fondurilor structurale și de coeziune sunt soluții care ar putea să ne ajute și acum și pe viitor. Îl felicit încă o dată și doresc uh, succes cu acest raport. Acesta era ultimul orator de pe lista mea. Nu știu dacă cineva de la comisie dorește să ia cuvântul. Nicolas Martin, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Doar pentru a răspunde la comentariile ce au fost făcute. Mai întâi, salutăm interesul comisiei dumneavoastră față de acest subiect. Este un subiect deosebit de important atât pentru dumneavoastră cât și pentru noi. Am citit proiectul de raport cu multă atenție și putem spune că acesta corespunde în mare parte cu felul în care noi abordăm această problemă, acest subiect, modul în care noi evaluăm rata de absorpție în această primă parte a perioadei de programare financiară. Și prin factorii pe care îi putem evoca pentru a găsi soluții pentru viitor, într-adevăr, ă, cei evocați în raport corespund cu cei pe care noi dorim să-i evocăm. Într-adevăr, trebuie să explicităm poate mai în detaliu faptul că programul se va extins, a fost extins ă, pentru perioada 2006-2008 și a fost una dintre măsurile ce au fost luate tocmai pentru a răspunde la criza economică și financiară, să permitem statelor membre să extindă programele 2000-2006 cu o perioadă suplimentară. Și vedem că aici există unul dintre acei factori care a dus la întârzieri în anumite state membre pentru a lansa într-adevăr, aceste programe. Apoi, un comentariu general pe care doream să-l uh, fac. Această chestiune a ratei de absorpție este deja abordată în uh, regulamentele de procedură. Vedeți că există un mecanism care a fost deja uh, constituit și care propune stimulente statelor membre tocmai pentru a se asigura că această rată de absorpție crește și progresează cu anumită viteză, pentru că uh, altfel statele membre vor pierde fonduri. Și unul din răspunsurile la criza economică și financiară a fost să adaptăm regulamentele în vigoare, pentru că știm că a existat un impact din uh, cauza crizei. Și vedem că în momentul de față această adaptare a procedurilor începe să dea roade, ceea ce, bineînțeles, motivează statele membre să continue pe această cale. Apoi, trebuie să vedem cum anume creditele și bugetele pentru 2010 au fost utilizate și vedem că acolo există deja anumite progrese. Avem anumite cifre la dispoziție și rata de absorbție este destul de bună. Pentru că 106 din bugetele și creditele ce fuseseră prevăzute au fost deja alocate. Deci, vedeți, am depășit 100% și constatăm o accelerare a eforturilor pe teren. De asemenea, există o accelerare a utilizării fondurilor pentru fonduri structurale și uh, de coeziune, o îmbunătățire cu 22% pentru statele membre. Însă e adevărat că există diferențe și în anumite state membre performanțele sunt mai bune. Acolo ajungem la peste 30%. În ceea ce privește învățămintele pe care le putem trage din aceste experiențe, acest lucru a fost clar exprimat deja în raport și sunt absolut de acord cu cei care au luat astăzi cuvântul. Există diferite elemente. Unele dintre ele pot fi deja uh, rezolvate în următoarele regulamente, în așa fel încât să asigurăm o coerență, o convergență a pozițiilor, să avem, spre exemplu, armonizarea a criteriilor de eligibilitate. Acest lucru este posibil. Uh, și am avut deja o posibilitate să discutăm acest lucru cu dumneavoastră, cu siguranță pe viitor vom relua acest subiect. Apoi, S-a evocat aici și capacitatea administrativă a statelor membre. Aceasta este foarte importantă, sunt de acord cu dumneavoastră. E nevoie de stabilitate în rândul celor care se ocupă cu gestionarea acestor proiecte. Și e adevărat că nu e o activitate foarte simplă, e nevoie de experiență, de cunoștințe, e nevoie de o menținere a acestor experiențe și acestor cunoștințe. O punere la nivel. Un alt element important care nu ține doar de regulamente, este să ne asigurăm că există o continuitate între proiecte. Acesta Uh, reprezintă un lanț de proiecte și deci acest lucru se va organiza treptat pe viitor. Trebuie să ne asigurăm că odată ce noile programe sunt adoptate, atunci uh, autoritățile de gestionare nu vor începe să caute, plecând de la zero, uh, posibilități de a le implementa, ci vor avea la îndemână suficiente uh, experiență și cunoștințe pentru a putea face acest lucru. Deci vedeți că există o gamă largă de subiecte, de aceea nu putem găsi o soluție unică, există o combinație de factori uh, care influențează în mod diferit statele membre. Și cu siguranță vom încerca să învățăm din experiențele din trecut în uh, materie de proces de, de reglementare și vom, uh, vă vom prezenta aceste concluzii. Vom continua să colaborăm cu statele membre, tocmai pentru a încerca să rezolvăm problemele legate de riscurile pe care le-am identificat și care de altfel au și fost preluate în acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte. În numele uh, celorlalți colegi care nu au luat cuvântul, vreau să uh, spun și eu două cuvinte despre așteptările care uh, există vis-a-vis -vis de evaluarea ratei de absorție eh, pentru perioada 2007-2013. Când credeți că ar putea să ne oferiți eh, o analiză mai profundă, mai, informații mai detaliate asupra grad, eh, gradului și ratei de absorpție, mă rog, mai mult și mai detaliat decât ne-ați oferit astăzi. Doamnă președinte, ne aflăm în uh, faza de finalizare a raportului pentru anul 2010. Deci avem o analiză foarte detaliată uh, care este pe care de a fi terminată uh, înainte de a putea formula niște concluzii. Cu siguranță însă în cursul lunii aprilie vom putea să prezentăm în această comisie Uh, cele mai importante uh, elemente ale raportului nostru și să reflectăm uh, problemele din raportul noastră în lumina analizelor făcute de noi. Mulțumesc, spune doamna președinte. Foarte bine ar fi pentru că următoarea dezbatere pe proiectul de raport va fi în luna mai, deci să primim aceste date în, în cursul lunii aprilie ar fi excelent. Michel, dacă vrei să comentezi, ai cuvântul. I think that is very important uh, and da, într-adevăr, cred și eu că această analiză este foarte importantă și abia aștept să o citesc, să o, să o analizez și eu. Um, două remarci uh, pe post de concluzie, dacă îmi permiteți. Noi lucrăm în temeiul articolului 15, uh, deci uh, trebuie să ținem cont și de activitatea și implicarea Comisiei EMPL, Uh, deci ar fi bine dacă am putea să avem un schimb de opinii cu colegii de acolo pentru a obține până la urmă o poziție uh, unită a uh, Parlamentului. Nu cred că sunt de altfel obstacole de insurmontabile. Și apoi, în al doilea rând, aș vrea să culeg exemple concrete ale unor probleme pe care să insistăm apoi în dezbaterile noastre viitoare. Mulțumesc și completează, doamnă președinte, poate ar trebui să avem și o listă de bune uh, exemple, nu doar de exemple de probleme. Mulțumesc, așadar, continuăm în mai dezbaterea și aceia care doresc să contribuie nu trebuie să aștepte apariția amendamentelor, ci pot uh, deja să-și facă contribuțiile încă de pe acum. Trecem la pultul Eh, numărul 5, normele financiare aplicabile bugetului anual al Uniunii. Raportorul este Jan Olbricht. Aș vrea, dacă sunteți de acord, să propunem să propun o modificare procedurală. Dacă ea nu are nimic împotrivă, eh, am avea rugămintea să, ca comisia să înceapă și nu raportorul eh, dezbaterea prin expunerea poziției sale Înțeleg că tot domnul Martin, Nicolas Martin din partea comisiei va eh, lua cuvântul. Eh, vă rog să ne explicați eh, cele mai importante și cele mai dificile aspecte ale acestui regulament. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca, pe scurt, să vă explic din punctul de vedere al politicilor de coeziune ce impact ar avea propunerile Uh, propuse pentru modificarea regulamentului. Pentru a face acest lucru, trebuie să evidențiez mai întâi uh, situația prezentă în ce privește control, audit uh, și alte elemente importante pentru implementarea politicilor de coeziune până în 2013 astfel încât astfel încât să vă dați seama care sunt, uh, de ce a apărut aceste propuneri de modificare din partea Comisiei. Comisia a elaborat uh, un sistem cu intenția de mai, a crea mai întâi o structură de gestiune și de implementare în statele uh, membre deci statele membre au fost uh, solicitate să facă o descriere a sistemelor lor, să uh, instituie o autoritate de examinare la nivel național și apoi Comisia să aprobe acele uh, infrastructuri de gestiune și de uh, uh, legiferare. Apoi, în cursul implementării programului, au apărut trei autorități uh, cheie implicate în gestiune, control și audit. Autoritatea de gestiune gestionează programul și are principala răspundere pentru a verifica eligibilitatea proiectelor și uh, are, răspunde și de uh, compatibilitatea uh, cu toate reglementările și procedurile financiare. Deci, practic, uh, această autoritate de gestionare uh, face toate verificările beneficiarului. Apoi există și o autoritate de certificare, care e un fel de um, o a doua instanță de verificare care încă o dată certifică eligibilitatea unui pro proiect. Deci, practic, uh, această autoritate de control uh, verifică uh, dacă și în ce măsură autoritatea de gestionare și-a făcut treaba, astfel încât să se asigure că uh, Um, toate uh, cheltuielile sunt făcute uh, așa cum cer uh, regulile de procedură ale comisiei și cum cer regulile pentru rambursarea cheltuielilor. Da? Și atunci această autoritate de control certifică că totul este în regulă, că comisia în principiu poate să participe la cheltuieli. Și în al treilea rând vine autoritatea de audit o autoritate externă care verifică la sfârșitul procesului că totul s-a desfășurat așa cum trebuie. Deci verifică procedurile aplicate uh, la nivelul autorității de gestionare și pentru a testa că acest lucru este și posibil, se face o auditare prin sondaj a anumitor proiecte pentru a uh, determina dacă metodologia de lucru a autorității de gestionare este corectă și coerentă sau nu. Deci, iată, aceste trei autorități sunt cele mai importante autorități implicate. Iar uh, rezultatele activității acestor, uh, ale acestor trei autorități sunt transmise Comisiei într-un aviz de audit uh, anual pe care autoritatea de audit îl transmite comisiei. În acest aviz, autoritatea de audit uh, își dă părerea cu privire la calitatea uh, uh procedurilor uh, și uh, respectării procedurilor. practic, uh, da, uh, acest, acest audit exclude neregularități mai mari și face ca Um, la, spre sfârșitul uh, programului, când am avut deja uh, transmise documentele de rambursare și așa mai departe, putem plăti uh, diferențele față de avansurile deja făcute uh, și, și efectuate, ținând cont de situația reală, nu neapărat de cea de, scriptică. Articolul 56 este temeiul nostru în acest sens. Articolul 56 conține o serie de elemente care ar putea să aibă impact asupra modificărilor, asupra cărora ar avea uh, un impact modificările uh, pe care noi le propunem. Noi propunem, de exemplu, o autoritate uh, de gestionare unică, adică răspunderea Uh, trebuie să se concentreze în mâna unei singure autorități de gestionare, deci la nivelul de gestionare, de management. În al doilea rând, considerăm că ar trebui să existe o procedură de acreditare prin care statul membru acreditează această autoritate, prin care statul membru uh, spune că este mulțumit de competențele și capacitățile autorităților de Eh, respective pentru ca aceasta să-și îndeplinească autoritatea, eh, eh, competențele de gestionare. Acest lucru înseamnă că pe întreaga durată a desfășurării proiectului sau programului există posibilitatea din partea statului membru de a retrage acreditarea acelei autorități dacă se constată că ea nu poate să se achite de atribuțiile sale. În al treilea rând, uh, solicităm o, o declarație anuală de gestionare care să fie transmisă anual către comisie și care să uh, se refere la uh, balanțe de conturi anuale. Practic, este o declarație prin care autoritatea de gestionare certifică în fața comisiei că toate cheltuielile, toate uh, Uh, conturile sunt uh, executate în mod legal, conform procedurilor și așa cum s-a menționat în proiecte. De asemenea, ar uh, mai exista și un aviz de audit care ar certifica corectitudinea datelor transmise, dar și o respectare și o compliență totală cu procedurile implicate. Și, practic, um, uh, balanțele anuale ar fi uh, însoțite de o declarație și de un aviz de audit, iar Comisia ar examina aceste documente împreună cu celelalte documente justificative pentru a, a decide dacă se poate face o descărcare de gestiune totală în funcție de, evident, calitatea și caracterul informațiilor, dacă au fost complete, dacă au fost corecte și așa mai departe. Între documentele care ar trebui transmise, ar trebui să se um, regăsească și un rezumat anual al tuturor documentelor de audit și de gestiune. De gestiune. Care sunt acum modificările care ar care ar urma să fie cu impact asupra uh, sistemului. În primul rând, în loc să avem trei autorități de gestiune, de control și de audit, am elimina autoritatea de certificare și am rămâne cu două autorități implicate, una de gestionare, care e responsabilă direct de program, de Eh, punere în aplicare a eh, eh, programului, care ar avea responsabilitatea gestionării generale și răspunderea de a declara, face declarații către Comisie pentru uh, uh, rambursare și apoi am avea autoritatea de auditare care face cam ce face auditatea de auditare de acum, care ar elabora acel aviz de audit către Comisie. Deci, practic, eliminăm din structura prezentă autoritatea de certificare. În al doilea rând, prin propunerea noastră am uh, introduce un nou sistem de acreditare. Acesta nu se deosebește în mod radical de cel prezent, dar practic permite acreditarea unei singure autorități și nu s-a referi la uh, aprobarea unui sistem de gestionare cât se poate de complex. Trebuie să existe în fiecare stat membru o autoritate de acreditare care ar putea să-și asume uh, rolul de supraveghere, de autoritate de control și supraveghere pe toată durata programului. Și a, a treia modificare ar fi această uh, declarație anuală de gestiune care în prezent nu există. Și aceasta ar trebui să, se revie, să fie elaborată împreună cu balanța anuală de plăți. Uh, deci uh, ar fi documentele de gestiune, documentele fiscale, de justificative, apoi un rezumat al uh, tuturor acestor operațiuni și această declarație anuală de gestiune că prin care uh, se declară corectitudinea datelor transmise. această uh, declarație ar face obiectul unei deci- decizii ulterioare uh, din partea Comisiei. Care sunt beneficiile modificărilor pe care le propunem? Și care sunt riscurile posibile ale acestor schimbări? În ce privește beneficiile, am putea armoniza în mare parte uh, uh această abordare noastră privind gestiunea uh, împărtășită uh, și uh, prin asta ne-am apropiat foarte mult de sistemul care este practicat în uh, cadrul politicii comune agricole, deci uh, în domeniul pilonului întâi. Am avea așadar o abordare mai, mai simplă și mai clară, mai directă. Cu o singură autoritate, practic ne putem uh, asigura că răspunderile și competențele nu sunt diluate sau uh, împrăștiate. Pentru că o singură autoritate este cea care trebuie să facă o singură declarație, deci lucrurile sunt foarte clare, toată lumea știe cine e responsabil și uh, cine răspunde până la urmă. De asemenea, credem că această declarație anuală de gestiune, Annual Management Declaration, Eh, este un instrument foarte clar eh, prin care directorul autorității de gestiune eh, semnează în mod personal și declară în mod personal că controlele necesare au fost efectuate și că toate procedurile au fost respectate. Deci uh, este o filozofie similară cu uh, cea aplicată deja în alte sectoare. Gestionarul, managerul trebuie să <coughs> răspundă până la urmă de cele pe care le coordonează. Și în ce privește pro, uh, procedura uh, anuală de descărcare, aceasta are avantajul unei transparențe uh, prin, uh, prin faptul că se referă la uh, date uh, anuale și nu, se, nu trebuie reluate anumite capitole de-a lungul mai multor ani. Deci fiecare an se poate închide câte un capitol și se știe foarte clar ce a fost cheltuit, cât timp pentru ce anume. Astfel, beneficiarii trebuie de asemenea să păstreze documentele lor justificative mai puțină vreme. Este ar fi o consecință a propunerilor de modificare că regulile la nivel sectorial ar reduce perioada în care uh, beneficiarii trebuie să păstreze documentele justificative. Deci, practic, uh, înăsprim puțin controlul, dar și spre beneficiul uh, beneficiarului. Apoi se mai pune întrebarea la capitolul riscul, lui, riscurilor cum, ce impact ar avea modificarea unui sistem deja cunoscut și înlocuirea lui cu un sistem necunoscut. Pentru 2007-2013 există, uh, există un proces de, de uh, complianță față de proceduri destul de oneros. Uh, mulți beneficiari și-au modificat poate infrastructura în urma auditurilor noastre, acum au niște infrastructuri care funcționează cât de cât bine și sigur că beneficiarii sunt acum îngrijorați că odată ce am schimbat regulile și arhitectura întreagă a acestor uh, programe, ar trebui din nou să-și ajusteze sistemele, să identifice noi uh, instituții, uh, autorități competente, să, să-și reinstruiască personal și așa mai departe. Deci beneficiarii văd aici anumite riscuri în ce privește trecerea de la un sistem de control la un alt sistem. O a, un al doilea element de îngrijorare este cel al posibilei creșteri a poverii administrative prin faptul că trebuie să prezinți, de exemplu, să elaborezi o, o, o, o balanță anuală, o declarație rezumativă anuală. Unii consideră acest lucru a fi potențial problematic. Iar sigur că acești beneficiari consideră că și acea autoritate de acreditare ar fi practic un nou nivel uh, intercalat care ar trebui avut în vedere. Acestea cred eu că sunt uh, riscurile care trebuie puse în cumpănă uh, față de beneficiile unui nou sistem. Digi Regio în, legă, în cooperare cu DG și Employment și cu Uh, alte direcții specializate, uh, trebuie, au, au consultat deja statele membre în legătură cu aceste chestiune și astea sunt uh, concluziile consultărilor. În ce privește Comisia, considerăm că poate că ar fi necesare anumite adaptări, însă elementele cheie care credem noi că consolidează sistemul sunt odată această declarație anuală de gestiune, deci un singur document, un document unic care este produs anual și semnat uh, uh, de directorul uh, autorității de gestionare. În al doilea rând, credem că ar fi foarte util și avantajos să avem un for de acreditare care practic responsabilizează statul membru în ce privește supravegherea activității autorității de gestionare. Iar în momentul în care această autoritate de gestionare nu mai deține capacitățile, competențele sale, se retragă acele autorități de gestionare acreditare. Și, în al treilea rând, considerăm că s-ar crea avantajul faptului că asigurările și reasigurările din partea statelor membre, care ne parvin și prin intermediul autorităților de audit, uh, se suprapun cu uh, cheltuielile uh, comisiei. Deci dacă cineva dintr-un stat, dacă un stat membru spune că totul e în regulă, am verificat uh, balanța de plăți și de cheltuieli, uh, Eh, și că totul e în regulă, atunci și noi putem fi liniștiți că totul este în regulă. Pentru că trebuie să noi eh, și noi facem plăți în cadrul unui exercițiu fiscal și financiar anual și atunci trebuie și noi să putem face corespondența exactă între plățile noastre și eh, sumele care intră la beneficiar cu un titlu sau altul. Deci trebuie să există această legătură între Comisie și state membre și iată, așa s-ar putea realiza ea. Deocamdată, doamnă președinte, eu mă opresc aici uh, și, evident, dacă doriți, voi putea să ofer și mai multe detalii. Mulțumesc, spune doamna președinte, mulțumesc. Îl inform pe colegi că eh, Nicolas Martin este director general adjunct în ce privește politicile de dezvoltare regională și de coeziune. Și acum trecem la raportorul Jan Olbricht și pentru prezentarea sa și comentariile sale. Mulțumesc, doamna președintă. Eh, această, acest regulament financiar e un regulament pe care nu îl discutăm adesea în cadrul comisiei noastre, pentru că e un uh, Uh, raport uh, bugetar și avem impresia că nu ține de politica regională și din experiența mea de șase ani vă pot confirma acest lucru. Apoi e vorba de o chestiune foarte complicată, foarte complexă, pentru că chiar din capul locului a existat această dezbatere, respectiv dacă Uniunea Europeană și instituțiile europene, noi, Parlamentul European, ar trebui să uh, Uh, deschidem o parte din articole, să le schimbăm sau să dăm posibilitatea de a deschide toate articolele. Textul propus de către Comisia Europeană, pe care Comisia l-a propus în decembrie 2010, e o propunere pentru care Parlamentul European pregătește un aviz în procedura de codecizie pentru că e vorba de un regulament. Partea care ține de Parlamentul European e pregătită de către Comisia de Bugete și uh, Comisia de Control Bugetar. Și de aceea avem două documente de lucru comune care au fost pregătite de doamna Ingeborg Gresle din partea Comisiei de Bugete și din partea Comisiei de Control Bugetar, domnul Rivelini Crescențio. Deci, iată, acum discutăm în primul rând o propunere din partea Comisiei, în al doilea rând reacția Parlamentului și în al treilea rând știm că uh, există și o reacție din partea statelor membre. Și acești trei actori se află într-o situație foarte dificilă, pe un drum dificil, pentru că este foarte greu să ajungi la un acord și la o înțelegere reciprocă în acest domeniu. Regulamentul financiar în totalitatea sa nu vizează în mod specific politica regională. E vorba de sistemul uh, financiar în totalitate. Dar o parte din regulament vizează gestiunea pe termen scurt care sau așa numită gestiune indirectă, așa cum e numită ea în acest regulament. Ideea generală de la început, dacă ne amintim bine, a fost, ca de obicei, să încercăm să simplificăm sistemul. Din păcate, în general, ajungem la un sistem mai complex, mai dificil, însă, la bază, am pornit de la această premisă că trebuie să simplificăm uh, sistemul, dar și foarte important să clarificăm rolul Parlamentului European în acest sistem. Deci, în regulament, figurează această propunere de simplificare a sistemului, de a ne asigura Uh, că Parlamentul European rămâne un actor foarte important, să redefinim rolul Comisiei Europene și să redefinim rolul statelor membre. Iată care este ideea principală care stă la baza acestui regulament după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Deci să clarificăm rolul tuturor instituțiilor europene. În text figurează propunerile de schimbare a aproximativ 200 de articole. Aceasta este propunerea actuală. În ceea ce privește uh, situația Parlamentului European, dar și uh, nivelul acceptabil de risc sau, uh, domnul Orbac să-i corectează, riscul admisibil de eroare. E o dezbatere continuă la Parlament în ce constă acest risc admisibil de eroare, uh, în macroeconomie, în bugetul european și așa mai departe și cum se poate măsura acest risc uh, admisibil de eroare. Nu sunt economist, dar e foarte interesant să văd cum se ceartă economiștii pentru că nu se pot pune de acord. Și apoi, bineînțeles, rolul Comisiei Europene și posibilitatea flexibilității pentru Comisia Europeană și limitele flexibilității pentru Comisia Europeană. Și, bineînțeles, se mai pune și problema gestionării directe și indirecte. La Comisia noastră vorbim doar despre uh, gestiune indirectă și pe termen scurt. Și s-a spus acest lucru, există câteva elemente care sunt foarte importante din perspectiva noastră. Nu întotdeauna colegii de la uh, comisiile de buget și de control bugetar sunt de acord cu Comisia Europeană. Deci ne aflăm uh, într-o situație interesantă, avem de-a face cu o dezbatere foarte interesantă, pentru că, în general, raportorii de la Comisia de Bugete raportorii vor să consolideze rolul Parlamentului European, în primul rând, în al doilea rând, raportorii de la ambele comisii doresc să clarifice rolul Comisiei Europene și nu să acorde posibilitatea Comisiei Europene de a, uh, de, de a, avea o acțiune deschisă, ci să se limiteze acțiunea Comisiei Europene, să se controleze mai bine uh, activitatea Comisiei și să se clarifice și rolul uh, gestiunii indirecte care nu e gestiune comună, de exemplu Banca Europeană de Investiții și așa numitul instrument financiar. În ceea ce privește gestiunea pe termen scurt, ce e foarte important, uh, care este foarte importantă pentru noi. Trebuie să reținem două aspecte importante care au fost descrise față de sistemul actual. Provocarea cea mai importantă e că constatăm în prezent că eficiența sistemului se îmbunătățește, se ameliorează tot timpul. Deci, dacă se ameliorează, ne întrebăm dacă ar trebui să schimbăm această situație. Și aceasta este reacția uh, din partea statelor membre în general. Deci dacă situația, dacă eficiența se îmbunătățește și dacă nivelul de uh, eroare scade, ar trebui să schimbăm sistemul și în ce măsură ar trebui să schimbăm sistemul. Și bineînțeles, cum putem evita complicațiile. Un sistem prea complex. Cum putem să-l optimizăm? și să nu pierdem aceste rezultate pozitive. Pentru că la Comisia de Control Bugetar constatăm că avem rezultate foarte clar pozitive. Deci, iată, avem rezultate pozitive pe de o parte și pe de altă parte vrem să schimbăm sistemul. Deci e o întrebare legitimă. Și în al doilea rând trebuie să ne întrebăm care sunt schimbările indispensabile. Deci, ă, cred că ne îndreptăm spre o decizie politică, respectiv care ar trebui să fie schimbarea, deci care este schimbarea indispensabilă și care sunt schimbările pe care nu trebuie neapărat să le facem. O altă idee uh, importantă e că poate ar trebui să ne bazăm pe experiența politicii agricole comune și să o uh, transpunem în politica de coeziune, bineînțeles, ținând cont de faptul că sunt politici complet diferite. PAC este complet diferită în cadrul dezvoltării rurale. Uh, există asemănări, dar sistemul de acreditare este total diferit. Deci chiar astăzi, chiar în cadrul grupului nostru, raportorul pentru descărcarea bugetară a și-a dat acordul pentru a schimba formularea care vorbește despre armonizarea PAC cu clarificarea între politica de coeziune și PAC. În acest regulament e foarte clar că există un fel de tendință să vedem care sunt experiențele pe care le putem folosi, care pot fi aplicate ambelor politici, deci politicii agricole comune și politicii de coeziune. Voiam doar să subliniez câteva elemente. Deci, în primul rând, structura organ organizațională, simplificarea uh, instituțiilor, numărului de instituții. În primul rând, a organismelor de acreditare și a avut loc dezbaterea între raportorii din partea Parlamentului European, care au uh, propus ca Comisia Europeană să se ocupe de acreditare și Comisia a propus ca statele membre să aibă un organism de acreditare care să se ocupe de monitorizarea și de funcționarea uh, organismelor acreditate. Aceste organisme acreditate care urmează să uh, înlocuiască autoritățile de gestionare, cele care se ocupau de uh, programele operaționale, de certificare și așa mai departe. Ele vor fi acreditate și vor fi controlate de către companii de acreditare pe o anumită perioadă. Deci acreditarea poate să fie retrasă. S-a întâmplat așa în cadrul PAC, cu uh, organismele de acreditare și organismele acreditate. Deci, iată o asemănare cu PAC-ul. Deci, problema acreditării și a organismelor acreditate și organismelor de acreditare care vor trebui să verifice declarația de gestiune. Vă reamintesc că la uh, Comisia de Control Bugetar există o dezbatere în ce privește declarația națională de asigurare și unii deputați Uh, sau da, unii europarlamentari visează încă că statele membre vor fi de acord cu această propunere. Evident că statele membre nu vor fi de acord și acesta va rămâne visul uh, deputaților europeni, ca această declarație uh, națională să devină realitate. Iată ce, deci ce putem constata astăzi? Că organismele acreditate se vor ocupa de gestionarea declarațiilor. Și bineînțeles că tendința generală pe care o putem constata astăzi e că Comisia să sau Comisia propune să uh, pună mai mult pe umerii statelor membre. Deci statele membre ar trebui să acrediteze aceste organisme și prin intermediul organismelor de uh, acreditare ar trebui să controleze organismele acreditate. Deci totul e, uh, ține de răspunderea statelor membre. O a doua schimbare majoră e problema anului anual contabil și e o problemă foarte delicată pentru că trebuie să vedem care este termenul limită la care plățile pot fi oprite. Și uh, pe perioada pentru care să se facă un raport. Comisia a propus ca această dată să fie 30 septembrie. Deci anul contabil ar trebui să se întinde de la sfârșitul lui septembrie până la sfârșitul lui septembrie anului următor. Însă anul bugetar începe din ianuarie și se întinde până în decembrie, ceea ce înseamnă că plățile pentru anul 2011, spre exemplu, plățile vor avea, se vor finaliza la sfârșitul lunii septembrie și vor fi solicitări de plăți care vor fi tratate în anul următor contabil, pentru că vor uh, fi uh, calculate în următorul an contabil și bugetar. Deci întrebarea mea pentru comisie, chiar astăzi am discutat acest aspect. De unde vine această idee? Tot a fost preluată tot din cadrul PAC pentru că și acolo uh, funcționează același sistem din septembrie până în septembrie și funcționează acum, în cadrul PAC. Ceea ce înseamnă că propunerea Comisiei e să se controleze mai bine Și dacă am înțeles eu bine, poate comisia poate să uh, clarifice sau să-mi spună dacă greșe, greșesc. Deci dacă plățile se încheie la sfârșitul lunii septembrie, aceasta înseamnă că raportul, raportul anual, se va baza pe informațiile privind plățile pe 9 luni din anul bugetar. Astfel, informațiile în legătură cu calitatea plăților vor viza perioada până la sfârșitul lunii septembrie. Deci comisia va primi informațiile din, din aceste declarații de gestionare la sfârșitul anului, deci cu trei luni mai târziu. În prezent, Comisia primește informația cu privire la raportul anual cu un an mai târziu. Deci e o schimbare majoră Comisia propune să scurteze această perioadă de raportare, ceea ce înseamnă că Comisia va primi informații pentru un număr mai mic de luni, însă va controla, deci nivelul de control va fi diferit, însă va avea acces la informație mai repede. Deci comisia va avea informațiile uh, relevante la sfârșitul anului. Mă întreb dacă asta va duce la o schimbare a sistemului de descărcare de gestiune. Poate nu neapărat. Se va schimba calitatea descărcării și nu data acordării descărcării, pentru că dacă Comisia primește toate informațiile necesare la sfârșitul anului bugetar, respectiv în luna decembrie, pe uh, baza datelor până în septembrie, în anul viitor Comisia își va uh, prezenta documentele, va primi informația de la Curtea de Conturi, deci în primele luni din anul următor procedura de descărcare va putea începe la sfârșitul anului care urmează anului bugetar. Deci, conform acestei propuneri, anul contabil se va sfârși la, sfârși ă, la sfârșitul lunii septembrie și anul bugetar, care va fi anul pentru descărcare. Deci, principalele schimbări sunt că această propunere e să ducă la simplificarea sistemului de instituții și să avem un organism de acreditare în statele membre, uh, care se va ocupa de acreditare și de monitorizarea organismelor acreditate, iar aceste organisme acreditate vor pregăti declarațiile de gestiune. E un element, o schimbare, și apoi vor informa autoritățile de gestionare și apoi o a doua schimbare o reprezintă anul contabil și modul diferit de verificare a calității plăților și a cheltuielilor. E o parte care Uh, vizează gestiunea comună. Celelalte elemente vizează plățile directe. Deci, în mod foarte clar, avem această propunere de a beneficia de pe urma experienței politice agricole comune, dar de a nu avea un sistem uh, identic pentru că avem o planificare multianuală. Sper că am reușit să vă explic uh, cum stau lucrurile. Mulțumesc. Raportorii din umbră poate doresc să ia cuvântul. Domnul Gaier nu este în sală. Ricamane dorește să ia ceva? François Alfonsi dorește să ia cuvântul? Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc. Într-adevăr, avem uh, trei obiective între care suntem uh, sfâșiați. Uh, prima, primul aspect e că cea mai bună simplificare o reprezintă continuarea. Și avem aici un aspect foarte important și într-o viziune prea tehnică nu pierdem esențialul din vedere. În al doilea rând, eficiența mijloacelor, pârghile, uh, Uh, duc la o, sau au nevoie de o schimbare a uh, instrumentelor. De exemplu, uh, dorim să obținem un, o eficiență a instrumentelor financiare, BEI și așa mai departe și e important să avem politici adaptate și, în fine, e foarte important pentru că toți care se ocupă de administrația europeană ne-au solicitat acest lucru. E nevoie de simplificare și mai ales avem o proporționalitate a procedurilor față de mizele legate de fiecare dosar pentru că uh, există o regulă inică, unică, de exemplu, se acordă 1000 de euro care uh, se acordă peste tot. Pentru noi, proporționalitatea e foarte importantă, sunt cele trei idei principale pentru noi. Avem, uh, deci ne dorim ca regulamentul să integreze această idee de pârghie pentru a susține această idee de susținere și de parteneriat pentru a avea sinergii la fața locului, dar atenție când se modifică un regulament, Începem o nouă aventură și mă refer mai ales la beneficiari care trebuie să actualizeze situația, trebuie să înțeleagă foarte bine cum funcționează regulamentul și să formeze și personalul pentru a redacta documente în condiții acceptate, acceptabile de către Comisie. Deci, da, reformei, însă haideți să nu facem prea multă reformă pentru a nu ucide reforma. Mulțumim. Marcus Piper. Ja, ich, ich habe eine eine Frage. Am o întrebare la adresa Comisiei, dar și la adresa lui Ian Olbrecht. Eu am crezut mereu că um, problemele și neregularitățile apar doar în câteva state membre și că, pe ansamblu, situația s-a îmbunătățit în general. Tocmai de aceea mă așteptam din partea Comisiei ca la acreditare, la certificare, să se responsabilizeze mult mai mult. Apreciez în principiu ca pozitiv uh, introducerea unei, unei, unui singur for de acreditare, cu siguranță că acest lucru ar fi mai eficace. Dar îmi fac mari griji în legătură cu anumite state membre care în mod repetat în ultimul timp s-au comportat, uh, uh, ne-au înșelat încrederea, um, acestor state să le confere acum dreptul să certifice și să autorizeze funcționarea unor autorități de gestionare, aici uh, am eu temeri foarte mare și, și în această privință mi-aș dori din partea Comisiei o poziție mult mai forte. Iar odată ce o autoritate a fost acreditată, această autoritate trebuie să-și poată uh, asuma anumite răspunderi, să, să, să îi se uh, reducă din obligațiile de raportare. Deci să trans, ar, trebui, ar trebui să avem un sistem în care răspunderea este transferată la fiecare nivel în funcție de competențele fiecărui nivel. Deci nu trebuie să ne retragem acum uh, și să punem totul pe seama statelor membre, să le lăsăm singure. Um, eu nu cred că este direcția cea bună și eu cred că dacă așa doriți să mergeți într-adevăr înainte, atunci vom mai avea niște dezbateri mari în Parlament aici. Mulțumesc. Doamna Elizabeth Schroeter. Mulțumesc, doamnă președinte. Și am încercat să țin pasul cu explicațiile care am fost uh, oferite și consider că e foarte important ceea ce a spus Ian. Mai întâi împărtășesc aprecierea colegului Marcus Piper, conform căreia Comisia încearcă să se retragă de acum, să-și reducă din răspunderile sale. Deci, uh, dacă, de exemplu, Comisia noastră de control bugetar uh, va spune Comisiei aici uh, 20% sau 12% din buget nu a fost executat, atunci s-ar putea ca pe viitor Comisia să spună, a, nu, păi, păi nu știu ce se întâmplă, acolo statele membre sunt responsabile. Și asta, asta ar, într-adevăr ne-ar îngrijora. N-am, n-am auzit în explicațiile de până acum niciun fel de uh, explicație în legătură cu activitatea control a Comisiei. Noi, în Parlament, uh, avem răspunderea uh, supremă pentru modul în care sunt cheltuiți banii contribuabililor europeni. Deci, pe de, o, pe de o parte, uh, trebuie să facem astfel încât uh, povara birocratică să fie cât mai mică, pe de altă parte trebuie să punem uh, răspundere pe fiecare nivel conform competențelor sale. Însă, însă uh, Comisia în tot acest uh, proces uh, ar trebui să nu se retragă din atribuțiile sale de uh, control. Ar trebui ca Comisia să efectueze mult mai frecvent ca până acum controle ad hoc, pentru că autoritățile de gestionare și, și celelalte autorități trebuie să se aștepte din clipă în clipă, oricând, să apară un control ad hoc din partea Comisiei. Despre așa ceva încă n-am auzit nimic în această dezbatere. Și apoi, în tot acest sistem, unde apar regiunile? Pentru că uh, competențele, uh, competențele uh, uh, sporite ale autorităților de, de gestionare nu înseamnă altceva decât o centralizare masivă a proiectelor și programelor. Da? Și apoi, cum, cum vom uh, opera cu instrumentele financiare uh, curente care acum intră în tot felul de programe și fonduri când, când uh, practic um, uh, în acest sistem pe care îl preconizați lipsează, lipsesc de exemplu sistemele de refinanțare total și cum veți proceta sau cum doriți implicare, punerea în aplicare a acestui sistem atât de, atât de rigid axat pe structuri naționale în proiecte uh, comune cu caracter transnațional, care sunt comune mai multor state membre. Și atunci, cum vor funcționa aceste gestionări? Pentru că, pentru că avem programe naționale în fondurile structurale și avem și programe cu, cu caracter transfrontalier. Cum vor fi tratate acestea aparte de cele naționale? Uh, deci, uh, iată că sunt uh, multe întrebări care noi le punem cu toată seriozitatea și care reflectă rezervele noastre serioase. Deci nu sunt convinsă de ce îmi spuneți. Înțeleg uh, raționamentul dumneavoastră de, de a încerca să simplificați lucrurile, dar, așa cum a spus și colegul Piper, uh, uh, Comisia încearcă să se eschiveze și să uh, Uh, și să împingă uh, responsabilitatea, răspunderea în, în, în direcția statelor membre, uh, pentru ca acelea să răspundă mai apoi de cum s-au cheltuit banii. Thank you, Lambert van Nistelrooy. Mulțumesc, Lambert van Nistelrooy. Het is inderdaad binnen de schalen die we kennen in Europa regionaal. Mulțumesc, doamnă președinte. Știm că în Europa există mai multe niveluri de intervenții local, regional, există regiuni autonome, nivel național, nivel european și este evident că trebuie să găsim o bună repartizare a sarcinilor între toate aceste niveluri. Eu personal îmi pun întrebări. Acreditarea, care este de fapt uh, încredințată statelor membre, cum anume va funcționa? Ideea este să cerem statelor membre să își gestioneze propriile greșeli. Însă, în realitate, oare așa se vor întâmpla lucrurile? Eu uh, sunt de acord că acreditarea trebuie să se facă la nivel european, la nivelul Comisiei. Și dacă există instanțe sau autorități care nu s-au comportat în mod corect, atunci acestea nu pot fi acreditate. Scopul nostru principal, obiectivul final, este de fapt calitatea. Acum, un al doilea aspect. Evaluarea celor realizate până în prezent. Acest lucru în principiu se face la nivel național, există o declarație facultativă pentru toate fiecare din statele membre, e un pas foarte bun înainte. Ian s-a referit la diferența dintre programele naționale și programele cu gestiune partajată. Eu cred că n-ar trebui să confundăm lucrurile și n-ar trebui să le amestecăm, pentru că atunci ar însemna că vom putea face am putea face greșeli mari. Gestionarea partajată este un caz aparte. În ceea ce privește procedura acum, noi discutăm despre regulile financiare, normele financiare aplicabile bugetului și discutăm despre modul în care noi ne dorim să conlucrăm, să lucrăm împreună. De ce nu s-a făcut nicio referire la articolul 50, o procedură, spre exemplu, uh, extinsă? Cred că e un alt punct asupra care ar trebui să ne mai gândim. Avem, deci, un aviz, dar care, după părerea mea, nu merge suficient de departe și poate că am putea să obținem informații suplimentare. Cum anume lucrurile se vor organiza în mod concret? Doamna președinte, mulțumesc, Lambert. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, aș avea trei întrebări uh, pe care aș dori să le adresez Comisiei Europene sau lui Ian. Ian este, poate să răspundă. În ceea ce privește uh, cooperarea teritorială evocată de doamna Schröter, prima întrebare. A doua întrebare. Procesul acesta care ia mult timp în ceea ce privește procedura de evaluare și dumneavoastră, domnule Marti, ați fost responsabil de acest lucru până în prezent. Cât timp este, uh, în timp, cât timp este valabilă uh, evaluarea? Și cea de-a treia întrebare, sau rezultatul evaluării. Și cea de-a treia întrebare este când anume Comisia Europeană va avea vreo posibilitate de a descoperi că sistemul de gestionare și de control care a fost garantat, instaurat de către statele membre, la un moment dat nu funcționează cum trebuie. În ce mod poate depista Comisia acest lucru? Ian, cum dorești? În ce ordine să intervenim? Poate pot să iau deja cuvântul acum în așa fel încât să ascultăm apoi intervenția din partea ta, comisiei. Uh, voi ține seama de informațiile și de comentariile dumneavoastră și am aceeași impresie, faptul că se încearcă o pasare a responsabilității către statele membre. Suntem cu toții de acord asupra acestui lucru, însă trebuie să analizăm elementele per ansamblu și anume, dacă ne dorim să simplificăm și să reducem numărul de instituții care se implică, deci uh, dacă vrem să reducem numărul de instituții sau, eventual, ce anume ne dorim în schimb? Un sistem de acreditare sau un sistem de gestionare care să simplifice lucrurile. Deci, mai întâi ar trebui să simplificăm numărul de instituții, să ajungem la cifra 1. Întrebarea este următoarea. Statele membre vor uh, acredita aceste instituții, autorități la nivel regional, local, național, cum anume. Asta va depinde de diferitele programe operaționale. Și întrebarea este, dacă avem, dacă am acreditat anumite instanțe, acestea sunt responsabile pentru programele operaționale, atunci cine anume va face acreditarea? Și nu e vorba doar de acreditare, pentru că în acest sens acreditarea înseamnă că nu e o decizie, doar o decizie, ci e un sistem de supraveghere permanent, la orice moment. Deci e nevoie de administrație, e nevoie de acest proces de monitorizare permanentă a acestor autorități acreditate. Deci ne-am putea imagina că ar exista la Bruxelles niște organisme care vor continua să monitorizeze, știu eu, 200 de organisme acreditate acreditate sau autorități uh, acreditate. Nu știu dacă asta va duce la o simplificare. Eu cred că mai degrabă va fi invers. De aceea, ne putem pune întrebarea, de fapt, ce își dorește Comisia Europeană? Dorește să se retragă complet din acest joc de pe teren? Când intervine momentul acela uh, în care Comisia își poate da seama despre ce anume se întâmplă pe teren? Pentru că acreditarea e responsabilitatea statelor membre. Apoi, modul în care funcționează plățile și așa mai departe. Se întâmplă de asemenea pe teren. Apoi, declarațiile. Deci, organismul care a fost acreditat va scrie negru pe alb, vă asigur și vă dau cuvântul pe onoarea mea că totul merge ca pe roate. Documentul ajunge la comisie. Sau, și Comisia Europeană primește aceste declarații, aceste documente și dacă ceva nu funcționează cum trebuie, cum anume va fi foarte clar cine este responsabil? Pentru că toată lumea zice la rândul lui în momentul în care semnează documentele totul ca pe roate. Deci e vorba de o evaluare. Nimeni nu-și asumă răspunderea din partea comisiei în ceea ce vrește calitatea cheltuielilor și a plăților, pentru că de fapt acest lucru figurează în tratat și comisia nu poate să spună, știți, de fapt asta nu e treaba mea pentru că e răspunderea statelor membre. În final, descărcarea va fi acordată comisiei, însă comisia trebuie să aibă o situație clară. Cine este responsabil? Cine asumă această răspundere? Dacă se ia o decizie de întrerupere de alocarea fondurilor, trebuie să fie foarte clar cine anume a făcut greșeala, eroarea și cine, uh, cui îi se poate imputa vina. Asta e părerea mea. Eu am avut inițial senzația că, de fapt, comisia dorea să se retragă de pe teren, însă uh, Acum s-ar putea să sunt mai degrabă de părere comisia își dorește să aibă mai degrabă o situație per ansamblu, să știe clar ce anume a fost făcut corect sau incorrect, uh, în așa fel încât lucrurile să fie mai transparente. Asta e impresia mea deocamdată. Are acum cuvântul domnul Nicolas Marti. Mulțumesc, doamna președinte. Eu înțeleg și am înțeles foarte bine că am omis un lucru important în prezentarea mea. Însă am fost, n-am vrut să vorbesc prea mult. Uh, n-am vorbit despre rolul comisiei, am vorbit despre ce se va întâmpla în statele membre, cei drept, însă n-am spus nimic despre rolul comisiei și, într-adevăr, uh, mulți dintre dumneavoastră au subliniat pe bună dreptate acest element. Uh, Dați-mi voie mai întâi să subliniez că nu se pune problema ca acest rol al comisiei să, să fie redus la zero într-un fel sau altul. Nu, așa cum s-a subliniat aici, nu. Comisia, prin tratat, are această răspundere și această răspundere nu poate fi nici transferată, nici diluată, nici nimic. În al doilea rând, având în vedere că acum Comisia are o strategie clară uh, Uh, despre modul în care își dorește să-și îndeplinească uh, răspunderea ce revine, e bine, Uh, această modalitate concretă este prin implementarea uh, acestei scheme de uh, auditare unică. Și cred că ceea ce am învățat din anii precedenți este că nu este așa de simplu pentru Comisie să-și asume o răspundere încă de la bun început pentru o sută de sisteme diferite, zeci de, de, de posibilități și metode de gestionare. Asta e pur și simplu imposibil. Uh, este o răspundere la nivelul statelor membre. Acestea trebuie să ne dea asigurările necesare cum că lucrurile decurg bine. Și această asigurare se poate face prin mai multe moduri. Prin uh, într-un raport anual, prin anumite documente ce trebuie înaintate. Și dacă Comisia insistă ca urmare a uh, primirii acestor documente, se poate cere suplimentar o declarație anuală sau un alt document în plus. Însă, această transmitere a informațiilor se face de către statele membre, referitor la perioada bugetară respectivă și modul în care s-au cheltuit banii. Însă, Comisia, bineînțeles, nu ia de bune întotdeauna și închide ochii și zice, da, aceste documente sunt perfecte. Trebuie să ne asigurăm că aceste documente reprezintă ceva concret, au o realitate care uh, se află în spatele lor. Și verificarea se poate face prin auditare avem uh, în direcția noastră generală posibilitatea, avem o strategie de altfel de auditare și pentru perioada aceasta punem accentul pe această activitate de auditare tocmai pentru a ne asigura că munca realizată este una de calitate și avem intenția să facem exact același lucru și cu acest nou sistem în momentul în care acesta ar putea intra în vigoare pentru ca noi să ne asigurăm că rezultatele sunt la înălțime și să fim mulțumiți de uh, Uh, munca depusă. Deci uh, vom avea o, o diversitate de metode de auditare și vom avea intervenții de auditare la diferite momente. Acest lucru cu siguranță va fi și în beneficiul uh, utilizatorilor finali, pentru că nu vor să vadă hoarde de auditori care vin și examinează toate documentele de, de la un cap la altul. Rolul comisiei, vă asigur, nu se va schimba. Un alt element pe care doream să-l menționez este faptul că încă mai rămâne o întrebare deschisă uh, despre rolul Comisiei încă de la bun început, din uh, faza inițială. Pentru perioada 2007-2013, Comisia a fost uh, foarte implicată încă de la bun început, pentru că fiecare program, în mod individual, a fost examinat la comisie și a trebuit să ne dăm acceptul, să spunem dacă acordăm undă verde sau nu. Și dacă nu am acordat undă verde, atunci niciun fel de plăți nu au putut fi făcute pentru programul respectiv către statele membre. Deci ne-am asigurat că toată informația pe care am primit-o a fost una adecvată. Acum, uh, în momentul de față încercăm să vedem cum anume acest nou sistem ar putea fi implementat. Deci avem o îndeplinire a criteriilor de eligibilitate, Apoi există o acreditare a autorităților organismelor respective și ideea noastră este că nu avem neapărat nevoie să reexaminăm fiecare proces de acreditare am putea să le adoptăm pe baza unei evaluări a riscului. Să avem o evaluare la început a acelor programe, să vedem dacă, într-adevăr, există un volum imens de fonduri implicate, sute de milioane sau, eu știu, miliarde sau dacă e vorba de fonduri mai uh, mici. Și apoi, plecând și din experiența noastră din această perioadă de finanțare, am putea să ve vedem, să facem această evaluare încă de la bun început, acolo unde ne este teamă că ar putea să existe probleme. Și cred că această metodă ar putea fi una uh, mai bună și pentru statele membre, în așa fel încât să păstrăm această idee de proporționalitate, uh, să încercăm să uh, adaptăm efortul acesta de control în funcție de riscul uh, pe care îl prezintă programele respective. Însă, Comisia nu își dorește absolut deloc să își slăbească rolul ce revine prin delegarea anumitor competențe. Nu, absolut deloc. Noi trebuie să ne asigurăm că uh, statele membre ne înaintează toate informațiile și declarațiile de care avem nevoie, ceea ce înseamnă concret că lucrurile decurg bine și că uh, la comisie în fiecare an obținem dovezi clare, precum că sistemul funcționează corect. Și noi avem posibilitatea la comisie avem posibilitatea să verificăm aceste informații și apoi, dacă informațiile nu corespund, atunci putem avea o reducere a fondurilor acordate la anumite state membre. Pentru că nu vrem să avem o activitate de auditare mult prea mare. Ea trebuie să fie proporțională cu riscul implicat. Și deci, într-adevăr, posibilitatea aceasta de examinare, de evaluare, va reprezenta instrumentul ce ne va permite să păstrăm principiul de proporționalitate. Și acum, dacă îmi permiteți, m-aș întoarce la anumite puncte mai specifice care au fost evocate de doamna președinte. Mai întâi, În ceea ce privește ETC, noi trebuie să ne asigurăm dacă regulile, uh, dacă acele proiecte transfrontaliere uh, nu cumva vor beneficia de reguli specifice. Știm că există mai multe state membre care au programe, astfel de programe transfrontaliere. În principiu, există o autoritate care gestionează aceste programe, Însă e adevărat că de multe ori aceste organisme sau autorități nu au posibilitatea să meargă în uh, celelalte state membre pentru a face uh, controle și verificări. Asta ține într-adevăr de statele membre. Însă, nu cred că vor exista dificultăți majore pentru a aplica modificările pe care vi le-am prezentat eliminarea acestei uh, autorități de certificare ar putea să ușureze programele acestea transnaționale, uh, cooperarea dintre diferitele state membre. Ar putea să ducă la îmbunătățirea acestora, o punere în comun a ideilor și a competențelor. Într-adevăr, un alt aspect care trebuie să fie uh, luat în considerare este modul în care se face o declarație anuală despre modul în care s-au gestionat aceste programe. Poate că aceasta această declarație ar putea fi diferită, pentru că nu se poate cere unui stat membru să asume responsabilitatea a celor ce se întâmplă în statul membru uh, învecinat. Poate că aici e nevoie de o abordare mai specifică, în așa fel încât să ne asigurăm că se fac controle în fiecare state membre, că există o verificare a muncii depuse și a informațiilor înaintate și că această verificare se face de către autoritatea de gestionare, care la rândul ei va da o declarație precum că uh, programul a fost în întregime realizat. Deci, într-adevăr, e o, un aspect care trebuie să fie luat în considerare, însă, per ansamblu, această arhitectură corespunde noului sistem pe care noi dorim să-l uh, instaurăm. Și în mare parte am răspuns și celorlalte puncte referitoare la uh, declarația de conformitate. Uh, S-a spus că declarația de conformitate acoperă întregul sistem și atunci acreditarea se va focaliza mai mult pe autoritatea respectivă sau organismul respectiv. Și s-a pus întrebarea care e momentul în care comisia va fi implicată în mod direct. Într-adevăr, în momentul în care există un risc ridicat, comisia va fi implicată încă de la bun început. Însă, indiferent ce s-ar întâmpla, munca de auditare din partea Comisiei va începe încă de la bun începutul perioadei financiare de programare și vom avea o abordare specifică pentru acele programe pe care le considerăm a fi riscante încă de la bun început. Ideea fiind că trebuie să ne asigurăm că cele ce au fost puse pe hârtie în documente în materie de acreditare corespund realității, în așa fel încât toate criteriile de acreditare să fie îndeplinite. Și unul din motivele pentru care ne dorim să avem această abordare ținând seama și de risc este că că pentru această declarație de conformitate, uh, nu uitați că e vorba de un exercițiu care uh, consumă foarte multe din resursele comisiei și am putea, dacă începem prea târziu, să fim blocați la un moment dat. De aceea e nevoie de o abordare mai proporționată, în așa fel încât să ne implicăm încă de la bun început, să ajungem pe la fața locului pe teren cât mai repede, uh, în așa fel încât să ne asigurăm că riscul în zonele acelea de risc, acolo unde există programe care ar putea pune un anumit risc, uh, suntem la curent cu ceea ce se întâmplă. Și un alt aspect. Ați evocat anul contabil. Într-adevăr, e destul de greu de explicat. Păcat că n-am o diagramă să vă explic în timp exact cum anume se uh, derulează această linie în timp. Ideea principală este că la, în în uh, organizarea noastră există întotdeauna o diferență între uh, sumele pe care le primesc la fața locului beneficiarii final și sumele pe care le plătește comisia. În momentul în care Sumele au fost cheltuite de către autoritățile uh, care se află la fața locului. Acestea fac o declarație care ajunge la autoritățile de certificare, care ulterior o transmite comisiei și, într-adevăr, aici există un decalaj în timp dar dacă vă uitați la anul financiar, din punct de vedere al bugetului comisiei, uh, există o perioadă de rambursare care se uh, face, deci plăți care se fac dinspre comisie către statele membre. Și dacă vreți să legăm acest lucru și de plățile care se fac către beneficiarii finale în statele membre, cu siguranță trebuie uh, să întârzie în timp. Nu e vorba de același an financiar. Deci, se utilizează această noțiune de an financiar pentru a avea oarecare uh, corespondență, care începe deci 30 septembrie. Asta e vorba de plățile făcute la nivel național, plăți făcute de către autoritățile de gestionare către beneficiari și E o diferență față de cele declarate de către comisie și anume verificarea conturilor, verificarea faptului că aceste plăți trebuie făcute, ele ajung la comisie, însă nu veți avea o corespondență perfectă uh, între nivelul național și ceea ce plătim noi uh, în funcție de anul nostru financiar. Deci, dacă există un ordin de plată pentru anul financiar uh, respectiv, sumele sunt aceleași pe care le-am fi rambursat în anul financiar în care s-a derulat programul. Și acest lucru reprezintă un avantaj pentru întreg Uh, procesul bugetar, financiar, însă acest lucru nu are absolut niciun fel de impact negativ asupra procesului de descărcare, asupra anului financiar al comisiei și așa mai departe. Va avea cu siguranță un uh, impact pozitiv pentru că ne va demonstra în mod clar cum anume am construit uh, sau am, am întărit dosarul nostru cu toate documentele necesare primite de la autoritățile statelor membre, gestionari și beneficiari finali. Până în prezent nu am avut întotdeauna această corespondență, această um, posibilitate completă de a demonstra acest lucru. Și încă câteva puncte. Tot în legătură cu rolul uh, Comisiei și consolidarea acestuia, nu cred că acest lucru va fi schimbat prin regulamentul financiar. Un mod în care am consolidat rodul Comisiei pentru 2007-2013 este prin introducerea unei pos- eh, posibilități de a întrerupe eh, plățile dacă se descoperă o eh, inconsistență a sistemelor și a programelor. Noi vrem să părsăm noi vrem să păstrăm această opțiune a noastră pentru a ne putea concentra în continuare asupra așa numitelor oițe negre, deci asupra acelor state membre sau acelor programe care nu funcționează și care ne creează probleme. Deci noi vrem să reținem această putere a noastră, această competență de a întrerupe plățile pentru sistemele, programele în care vedem ineficiență și deficiențe, în același timp vrem să oferim statelor membre să, posibilitatea de a retrage acreditarea acestor uh, uh, organisme, pentru că nu credem că uh, statele membre ar trebui practic uh, uh, incapacitate să, uh, să exercite un control firesc până la urmă asupra acestei autorități de gestionare. Avantajul acestei formal, eh, acreditări formale cu obligația de a retrage acreditarea pentru acele organisme care pun probleme eh, este că se poate practic decide dacă uh, anumite organisme nu au suficiente capacități, competențe, uh, să se întrerupă o acreditare și să se întrerupă uh, plățile din partea comisiei dacă acest lucru, evident, este justificat. Deci, uh, cred că este chiar un element de uh, competență foarte a uh, Comisiei. Și în ce privește participarea regiunilor, tot ceea ce v-am spus eu aici, sigur, depinde de aranjamentele la nivel instituțional, de la nivelul statelor membre, de la nivelul cooperării interstatale. Deci, sigur că în anumite state membre Uh, anumite, uh, anumite autorități de gestionare pot fi acreditate și la nivel regional, nu neapărat la nivelul uh, statului membru. Deci poate să existe o acreditare pentru o anumită regiune. Deci uh, statul membru, la nivelul statului membru se poate decide, de exemplu, ca pentru fiecare regiune uh, creată în parte să existe o autoritate de gestionare. Deci aici nu impunem limitări, restricții prea mari. Mulțumesc, spune doamna președinte. Cred că prin aceasta am încheiat uh, dezbaterea pe acest, acest subiect. Vom reveni, Ian, pe această temă, presupunând că votul în comisia responsabilă pe fond va fi în iunie. Deci, trebuie să, pro, trebuie să presupunem că la nivelul regii trebuie să avem un proiect de raport până, încă în luna aprilie. Deci, aceia care, dintre dumneavoastră care vor să-l ajute pe raportor, uh, sunteți invitați să vă depuneți uh, propunerile și amendamentele încă de acum, să nu așteptați depunerea uh, formală a amendamentelor la acest proiect de raport raportorul. Eh, doresc să răspuns de comisiei. Poate greșesc, dar am impresia că deschideți o, o cutie a Pandorei în ce privește discutarea uh, uh, numărului uh, autorităților de acreditare. Nu știu, deci dacă, deci dacă vorbiți de posibilitatea crearea unor noi autorități eh, unor noi autorități de acreditare, atunci eh, e o, atunci e o problemă. Dacă vorbiți de o singură autoritate într-un stat membru, e ok. Dacă vorbiți la nivelul statului federal de, de o singură autoritate de acreditare la nivel federal, eh, vă cred și așa, dar să vorbiți de mai multe autorități de acreditare într-un stat membru, cred că e dificil. Lambert Van Nistelrooy. că probabil că ar fi înțelept să invităm uh, uh, raportorul din Comisia de Control Bugetar uh, în dezbaterea noastră, pentru că aici, de fapt, până la urmă se răsfânge toată dezbaterea. Președinta, acest regulament financiar este foarte important este important pentru viitorul politicii de coeziune, pentru că odată ce va fi adoptat și votat și pus în aplicare, va avea un impact uh, inclusiv asupra regulamentului privind uh, politicile de coeziune, uh, regulament pe care îl vom negocia în anul ce urmează. Deci, propun în consecință că dacă nu reușim să epuizăm dezbaterea în, la nivelul comisiei noastre de specialitate, să organizăm o reuniune specială cu toți actorii interesați, cu colegii raportori, neraportori de la buget, de la control bugetal, cu reprezentanți din partea statelor membre, cu reprezentanți din partea comisiei, pentru a înțelege într-adevăr ce urmează să decidem. Deci nu pentru ca să ne opunem, ci pentru ca să luăm o decizie în cunoștință de cauză. Eu, eu sper că veți uh, coopera uh, și sper că Ian și, și ceilalți uh, colegi vor um, își vor aduce contribuțiile și pe viitor. Mulțumesc tuturor celor care ați participat la dezbatere, în special reprezentantului Comisiei. Eh, sperăm ca comentariile pe care le-ați auzit aici să fie integrate în activitatea dumneavoastră și să puteți să ne explicați pe viitor mai detaliat care ar fi similitudinile, dar și diferențele față de politica agricolă comună în ce privește crearea acestui nou sistem. Și acum trecem la eh, raportul doamnei Sabine Ferheien, Banda Largă Europeană, o investiție într-un promotor digital al creștere. Eh, dar și mai rog și raportorii din umbră, dacă au ceva de adăugat, să se pregătească de acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau mai întâi să mulțumesc raportorilor din umbră pentru cooperarea lor constructivă. Înainte de a face observații punctuale, vreau să arăt că în legătură cu alinatele 4 și 5 au fost niște dificultăți în traducere. În versiunea limba engleză au fost corectate, dar știu că a existat dificultăți în alte versiuni, de exemplu în cea română, numai că eu nu cunosc această limbă suficient de bine. Acolo au existat niște uh, uh, confuzii și sper că aceste confuzii au fost înlăturate. Președinta întrerupe. Stimați colegi, aceia dintre dumneavoastră care trebuie să părăsiți sala, vă rog să o faceți, dar în liniște. Raportarea. Uh, am încercat să uh, prelucrez tema bandei benzii largi din perspectiva regiunilor, uh, dar sigur că trebuia să mă limitez uh, formal la un anumit număr de caractere în avizul meu, dar sper că prin amendamente, prin alte completări, vizul avizul meu va deveni și mai consistent. Și acum câteva observații punctuale dorim ca uh, banda largă să devină un, uh, uh, un serviciu universal. Nu putem să renunțăm la accesul la banda largă dacă dorim să fim competitivi, competitivi pe viitor. Problema este că piața practică a eșuat în mediul rural din cauza densității scăzute a populației, din cauza densității mici de clienți, lucru care nu este nici de cum un stimulent pentru dezvoltarea infrastructurii de bandă largă în regiunile rurale. Regiunile afectate însă pierd foarte mult din atractivitatea lor, inclusiv în ce privește atractivitatea de atragerea pardon, a agențiilor economici în acele regiuni dacă e-guvernarea, e-învățarea, susținerea IMM-urilor, o atingerea obiectivelor UE 2020 sunt în continuare priorități ale noastre, atunci trebuie ca în toate regiunile, inclusiv în regiunile rurale sau mai îndepărtate, să existe o infrastructură de bandă largă la prețuri accesibile trebuie închise practic uh, și șterse ultimele pete albe de pe harta albei a, a, hărții europene a benzii largi. Cred că astăzi banda largă este un serviciu universal, la fel ca și canalizarea sau serviciile de telefonie și de aceea trebuie recunoscută ca serviciu universal. În al doilea rând, am uh, abordat problema uh, condițiilor de eh, promovare și eh, subvenționare a programelor de bandă largă și m-am referit și la eh, simplificarea procedurilor, respectiv la interconectarea anumitor rețele. Credem că volumul mediu european ar trebui să fie reajustat și în acest context salut planurile Comisiei de a preconiza uh, credite cu uh, dobândă foarte atractivă pentru IMM-uri, pentru autoritățile publice locale și regionale. Um, cred că prin asta s-ar susține foarte mult uh, parteneriatele public-private, acolo unde, din punct de vedere pur lucrativ, poate lucrurile nu sunt neapărat 100% rentabile. Cred că trebuie încurajate investițiile autorităților publice locale și regionale. Circa 80% din costurile noilor infrastructuri sunt costuri pentru construcții, care ar putea fi optimizate prin cooperare, prin uh, exploatarea unor sinergii, prin exploatarea unor infrastructuri care sunt deja existente, cum ar fi sistemele de canalizare care se prezentează în anumite regiuni, inclusiv la montarea de uh, structură, uh, infrastructură de cablare pentru banda largă. În al treilea rând, am uh, uh, abordat problema uh, dreptului reglementului de, reglementărilor de subvenționare europeană. Prevederile de subvenționare pentru banda largă în principiu sunt raționale, au fost și chiar simplificate în ultima vreme. Însă, pentru implementarea programelor de eh, subvenție și de promovare a benzii largi mai există mari obstacole administrative. Nu se poate ca eh, majoritatea fondurilor eh, de promovare și subvenționare să fie practic alocate efectiv unor firme de consultanță externe, pentru că este atât de complicată procedura încât și trebuie să adune atât de multe avize încât practic Uh, nu există altă cale. Din păcate, situația actuală uh, aduce cu sine o oarecare incertitudine juridică. Comisia ar trebui să verifice în ce măsură ar putea să optimizeze în uh, beneficiul operatorilor și beneficiarilor serviciilor aceste reglementări. Trebuie ca unele Uh, societăți de, bang, uh, de bandă largă să participe mai des în parteneriate public-private și trebuie, trebuie să ne gândim până la urmă și la uh, suprimarea unor, unora dintre regulile din, de procedură privind subvenționările de infrastructură de bandă largă, pentru că s-ar putea ca prin eliminarea uh, Uh, poverilor administrative, mai mult să ajutăm sectorul. Ne putem imagina că sistemele inovatoare precum e-învățarea, e-guvernarea și așa mai departe vor solicita tot mai multe capacități uh, uh, de transmitere a datelor. De aceea, nu avem nevoie doar de capacități de descărcare foarte importante în mediul rural, mă gândesc mai ales sau la nivelul IMM-urilor, ci avem nevoie și de capacități mari de încărcare, de uploading, astfel încât să se poată satisface nevoile uh, crescute și tot mai crescute uh, privind transmiterea în ambele bidirecțională a datelor. LTE și alte sisteme eh, radio nu pot decât să, sub, eh, să înlocuiască eh, temporar capacitățile care lipsesc. De aceea trebuie să ne concentrăm pe trebuie să ne concentrăm și pe soluții mobile. Acolo unde, de exemplu, se construiește infrastructură stradală, uh, cred că am putea să sub, uh, subvenționăm și să promovăm și măsuri de uh, de crearea unor infrastructuri goale, de țev, de cablare infrastructurală care să permită ulterior extinderea unor capacități. Ehm, apoi eh, eh, rețelele de fibră optică nu trebuie uitate din eh, programele de dezvoltare regională, în special cele care sunt implementate în regiuni periferice, izolate sau în mediul rural în general. Deci LTE este în continuare tehnica de tehnologia de elecție pentru că nu peste tot poți să construiești și să lucrezi cu fibra optică. Însă, ca termen, obiectiv pe termen lung, fibra optică este practic indispensabilă pentru că în viitor volumul de date va crește și mai mult. Sper să primesc din partea dumneavoastră multe sugestii și completări și mă bucur încă de acum să cooperez cu raportorii din umbră și cu ceilalți membri ai comisiei. Mulțumesc! Colegul Toarer. Mulțumesc uh, pentru acest proiect de aviz. Comunicarea Comisiei deja oferă o foarte bună imagine de ansamblu asupra acoperirii uh, cu bandă largă uh, a Uh, zonelor din Europa, într-adevăr, banda largă e un fel de călcâlului tendonului alhile în ce privește dezvoltarea regională și capacitatea de dezvoltare pe viitor a regiunilor rurale. Pentru că Uh, problema este că de multe ori IMM-urile, birourile de avocatură, uh, de consultanță, dar nici uneori nici măcar uh, medicii nu pot lucra suficient de bine dacă nu există această infrastructură de bandă largă dată în anumite regiuni. Deci uh, accesul la aceste tehnologii de transfer de date trebuie să fie uh, universal. Un acces general la aceste tehnologii uh, corespunde practic utilităților curente pe care noi le avem fiecare acasă. Comisia arată în comunicarea sa că între Ehm, fondurile care nu au fost absorbite, fondurile europene, se numără și fonduri care au fost oferite pentru creșterea infrastructurii de bandă largă. Aud, de exemplu, în Germania că unul din motive ar fi că um, că autoritățile municipale și comunale nu consideră satisfăcătoare soluțiile prin transmisie radio, pentru că aceasta, această modalitate de transfer de date nu asigură un volum de date suficient. Și atunci ne întrebăm dacă se poate asigura o, o subvenționare neutră din punct de vedere tehnic eu cred că această, acest element de neutralitate ar putea fi uh, îmbogățit și completat de, uh, de un element foarte central, cel al fibrei optice. Iar dacă nu dar dacă nu vrem să excludem tehnologia radio, uh, pentru că e foarte clar că în anumite regiuni doar tehnologia de transfer de date prin unde radio va fi posibilă, eu cred că Comisia ar trebui să, să abordeze uh, problema uh, electrosmogului, smogului electric de, uh, pricinuit de aceste transferuri de date prin unde radio spre comparație, în comparație cu transmiterea datelor prin fibră optică. Deci um, rog Comisia ca în ce privește acest tip de tehnologie de transfer de date, Comisia să aibă o comunicare cu beneficiarii care să arate care sunt riscurile inerente acestei tehnologii. Mulțumesc, uh, Elisabeth Schroeter. Ja, vielen Dank. Ähm, ich danke der Berichterstatter. Mulțumesc uh, raportoarei care a rezumat cele mai importante aspecte uh, care sunt uh, de importanță majoră pentru noi și împărtășesc poziția dumneai. Practic, dacă excludem, dacă nu includem anumite regiuni în uh, acoperirea cu bandă largă, practic le excludem din competitivitate, de, din dezvoltare. Poate că, în, poate că în Finlanda nu aveți uh, aceste probleme, dar în, în Germania și în Regatul Unit Uh, parcă suntem cu 10-20 de ani în urmă față de Finlanda. Um, este important, sigur, să recunoaștem și dezvoltarea din ultima vreme, că în multe regiuni uh, periferice izolate, iată, există acum recepție foarte bună, de calitate mare. Consider că foarte bună ideea de a face din banda largă un serviciu universal împărtășesc și opinia colegului Teurer, anume că trebuie să fim atenți ca banii să fie investiți în soluții durabile. Acum că se preferă varianta radio sau nu, nu știu. Deci trebuie să avem în vedere aspectul durabilității. Ceea ce se finanțează prin uh, banii Uniunii Europene trebuie să fie modern și trebuie să satisfacă cele mai mari exigențe. Cunosc problemele și cunosc problemele la modul concret. Inclusiv în jurul Berlinului există localități practic izolate pentru ca, în care autoritățile se luptă din răsputeri pentru că uh, providerii nu sunt dispuși să investească Uh, și în aceste regiuni, aceste mici localități, practic, uh, nu se mai fac de afaceri, nu, nu mai vine nimeni acolo. Uh, e înfiorător. Și atunci, dacă intrăm cu bani publici aici și facem ceva, atunci trebuie să facem într-un mod cât se poate de rațional. Da? Deci trebuie să facem în așa fel încât soluția noastră să nu devină o soluție și mai scumpă sau mult prea scumpă. Da? Deci uh, mă gândesc la uh, subvenții care uh, facilitează accesul unor provider privați acolo, care apoi vor avea niște prețuri de nu ne mai putem uita la facturi. Am văzut că ați și formulat ceva de genul acesta, stimată doamnă raportor. Însă, cred că formularea ar trebui să fie și mai puternică în sensul, sensul acesta. Da? Deci dacă prin uh, cooperare și contribuție publică se realizează nouă infrastructură, uh, trebuie să se discute modul în care aceasta mai poate fi exploatată exclusiv de, uh, de ofertanți privați. Deci atunci trebuie să vedem uh, cum, cum corespunde acest sector uh, altor sectoare care deja sunt, uh, în care am identificat servicii universale, cum ar fi aprovizionarea cu apă. Deci sunt probleme foarte concrete pe care le avem la fața locului și care constituie obiectiv, obstacole majore în calea dezvoltării anumitor comunități. Eh, știu cât de problematică este situația în Scoția sau în alte eh, regiuni și de aceea cred că ar trebui să adunăm toată experiența, toate informațiile pe care le deținem din zonele dezavantajate, din zonele periferice și izolate și trebuie ca și alte comisii de specialitate ale eh, Parlamentului să rea această problemă pentru că în uh, în, în această privință, uh, cred că comisia noastră ar putea să primească susținere din partea altor colegi. Mulțumesc că uh, mai avem patru înscriși la cuvânt și mai avem încă două avize, deci vă rog, uh, cei care v-ați înscris la cuvânt, să vă rezumați la un minut. Domnul De Angelis are cuvântul acum. Grazie, grazie Presidente. Molto bene il, il lavoro della... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim uh, și uh, raportoare pentru, pentru eforturile depuse. Într-adevăr, uh, rețelele cu bandă largă pot fi un stimulant foarte important pentru economie, mai ales așa cum s-a spus în zonele rurale. Noile tehnologii sunt foarte importante. Și acesta este motivul pentru care investițiile în noile rețele cu bandă largă reprezintă investiții competitive, inclusiv uh, sprijinul uh, public, ajutoarele publice cred că sunt foarte importante. Și doar așa ne putem asigura că rețelele cu bandă largă se dezvoltă. Foarte pe scurt, aș dori să scot în evidență câteva aspecte care uh, sunt foarte importante din, perspectivul, din perspectiva mea pentru dezvoltarea acestor uh, proiecte de rețele cu bandă largă, mai ales în ce privește competitivitatea și accesibilitatea noilor rețele. Uh, să nu uităm că regiunile europene trebuie să depășească obstacole, dar și întârzieri, întârzierile care au uh, rezultat uh, în urma lipsei de investiții, investiții concrete și politice în uh, aceste tehnologii. Aș dori foarte pe scurt să menționez patru aspecte. În primul rând, trebuie să apărăm concurența prin structuri și printr-o arhitectură deschisă și trebuie să evităm monopolul pe piață. În al doilea rând, acces total la noile rețele cu fibră optică. Acest acces este foarte important pentru a evita costurile de cablaj, care sunt foarte ridicate. Apoi, uh, tariful, tariful, tariful în ce privește accesul trebuie să fie rezonabil, trebuie să fie corect. Consumatorii trebuie să aibă acces la servicii competitive și pe planul uh, tarifelor. Deci, uh, principiul calculării Uh, costurilor uh, trebuie să fie foarte echitabil. Uh, trebuie ca toate statele membre să-și aducă contribuția. Și apoi, în al patrulea rând, trebuie să avem un acces total, acoperire totală, nu trebuie să lăsăm pe nimeni deoparte și de aceea trebuie să uh, depunem eforturi, mai ales pentru IMM-uri. Mulțumesc, Sean Kelly, și dacă se poate, foarte pe scurt. Uh, foarte pe scurt, da, o să fiu succint. Mulțumesc foarte mult. Sabin a sintetizat foarte bine toată uh, situația. Și în sensul mai vast, dacă dorim să ne îndeplinim obiectivele din uh, strategia UE 2020, dacă dorim ca Europa să fie competitivă, atunci răspunsul este rețeaua cu bandă largă în întreaga Uniune Europene. Există diferențe foarte mari și uh, nu se fac suficient de repede progrese avem suficiente stimulente, mai ales pentru IMM-uri. Ele atrag tot mai multă atenție, este foarte bine. Uh, de asemenea, uh, ele pot fi autonome, pot fi independente dacă au acces la bandă largă. Dacă nu au astfel de acces, atunci nu vor uh, putea exista. Avem tot felul de inițiative minunate care nu pot fi îndeplinite, în orice caz nu la potențialul total, fără accesul la bandă largă. La fel, justiția electronică, comerțul electronic și așa mai departe. Uh, e foarte important să avem uh, bandă largă ca orice șosea care ne duce la o, un, un sat sau un, uh, un cătun. În guvernul uh, pe care l-am ales în urmă cu două săptămâni uh, s-a promis că se va face uh, o investiție masivă în bandă largă și e foarte important, trebuie să facem aceste investiții în toată Europa, mai ales în zonele rurale. Dacă facem aceste investiții în 5 ani, poate ne vom putea atinge obiectivele, dacă nu va fi imposibil. Mulțumesc, doamna Deli. Mulțumesc, doamna președintă, mulțumesc doamnei raportor. Aș dori să vă atrag atenția asupra unei probleme legate de sănătatea publică. Uh, toată această agendă digitală e perfectă, rețeaua cu bandă largă la fel, însă să nu uităm că există și așa numitele persoane electrosensibile care au probleme de sănătate legate de accesul uh, la bandă largă. În acest raport trebuie să punem și o notă de subsol și să spunem că în anumite zone putem să avem această acoperire cu bandă largă dacă obținem acordul locuitorilor și al asociațiilor de consumatori. Trebuie să le cerem părerea. Cred că e foarte important. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Van Nistelrooy. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, foarte pe scurt. Aș dori să Uh, mă raliez să mă alătur colegilor care au vorbit de um, această tehnologie din perspectiva politicii regionale, însă cred că ar fi foarte bine să ne gândim să pregătim un uh, amendament în acest sens. Dimensiunea teritorială a politicii regionale este foarte importantă pentru noi. Cred că e foarte important în Europa să investim foarte mult în cercetare pentru a ne păstra competitivitatea la nivel mondial, în mai multe domenii. Uh, și putem face astfel doar dacă avem suficiente interconectări și o cooperare suficient de strânsă. E vorba de concepte care figurează în Cartea Verde cu privire la cooperarea teritorială. CCC, uh, cooperare, concentrare și interconectare. Ele trebuie să se aplice și în uh, raportul nostru. Și pentru a ne ridica la înălțimea așteptărilor, avem nevoie de internetul uh, cu bandă largă și doresc să depun un amendament în acest sens. În ce privește fibra optică, e adevărat, e foarte importantă pentru a permite uh, conectări, mai ales cu zonile îndepărtate. Însă trebuie să nu uităm că avem și o altă tehnologie, tehnologia prin uh, satelit, o tehnologie care este în plin uh, avânt și cred că ar trebui să acordăm mai multă atenție asupra acestei tehnologii, în orice caz mai mult decât în trecut. Vă mulțumesc. Președinta? Mulțumesc, Lambert. Sabin, dorești să adaugi ceva? Mulțumesc uh, foarte mult, uh, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc uh, colegilor care au participat la această dezbatere pentru a mă adresa domnului Ivan Nistelrooy. În uh, uh, avizul inițial am uh, introdus această tehnologie, dar am eliminat-o datorită faptului că nu avem decât o, un număr limitat de caractere la dispoziție. E adevărat că trebuie să folosim toate tehnologiile pentru a permite acoperirea cu bandă largă în zonele rurale, pentru a obține rețele de viteză mare și foarte mare. În ce privește aceste electrosmoguri, fibra optică e opțiunea cea mai bună pentru că nu se transmite prin fibra optică, nu se transmită pulsuri electrice. Și iar în ceea ce privește daunele de mediu și persoanele care sunt electrosensibile vor, vor aprecia această tehnologie prin fibra optică pentru că nu vor fi deranjate. Sigur, condiția e să avem o rețea suficient de densă care să permită o acoperire cât mai mare. Și cred că a, sau sper să obțin un sprijin cât mai vast uh, din partea comisiei noastre. Mulțumesc, spune președinta. 24 martie la ora 12 este termenul limită de depunere a amendamentelor, deci în 24 martie uh, joi se încheie depunerea amendamentelor. Acum avem două avizuri, nu știu cum vom proceda. Uh, începem cu Joachim Zeller cu privire la prioritățile în domeniul infrastructurilor energetice și vom avea trei raportori din umbră. Aș dori să vă rog, să vă implor să vorbiți cât mai pe scurt cu putință. Äh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Voi face acest efort, însă să nu uităm că e vorba de un subiect foarte complex, e vorba de un aviz al uh, Comisiei Regii în ce privește comunicarea Comisiei. Și uh, să nu uităm că în trecut uh, aceste rapoarte sunt uh, de, țin de Comisia ITRE, dar e vorba de priorități în domeniul infrastructurii energetice ante și post-2020. Energia este unul dintre domeniile cele mai importante pe care trebuie să le abordăm în Europa și nu numai în Europa și evenimentele cele mai uh, recente fac acest subiect să fie și mai arzător um, astăzi. Nu mai avem timp la dispoziție. Comisia de Industrie a organizat o audiere și o dezbatere săptămâna trecută și deja în luna mai va avea loc uh, votul. Deci, în luna aprilie va trebui să organizăm votul pentru avizul nostru dacă dorim să respectăm termenul și să uh, transmitem avizul nostru Comisiei ITRE. Și cred că e vorba de un aviz foarte important. În ce privește problemele de conținut, în contextul energetic ajungem uh, imediat la cei 20, 320. Până în 2020, partea de surse regenerabile din Uniunea Europeană trebuie să reprezinte 20% din consumul total de energie iar emisiile de uh, dioxid de carbon ar trebui să fie reduse cu 20% și uh, într-o, într ipoteză mai optimistă chiar cu 30%. Dacă se întrunesc uh, condițiile optime, eficiența noastră energetică ar trebui să crească și ea cu 20%. Deci, iată, toate aceste obiective sunt foarte ambițioase și uh, să nu uităm că încă ne mai separă o cale bună până să atingem aceste obiective. O condiție sine qua non pentru atingerea acestor obiective e să renovăm uh, infrastructura energetică care este uh, vetustă, este veche în Europa și nu este suficient de interconectată. Comunicarea Comisiei pe acest uh, subiect menționează trei aspecte. Conține o analiză a situației. Sie weist uh, auf die Bedarfe hin. Apoi numără nevoile care au rezultat și, în al treilea rând, menționează inițiativele preconizate pentru viitor pentru creșterea, extinderea și renoirea infrastructurii în Europa. Um, um, problema aprobării proiectelor este o temă foarte importantă și vizează clar activitatea comisiei noastre pentru că de foarte multe ori uh, autorizările, aprobările se fac în statele membre național, uneori chiar și la nivel regional. În al doilea rând, uh, finanțarea programelor este foarte uh, Uh, diferită și, și pestriță ca uh, peisaj uh, uh, legislativ și de reglementare. Comisia are o cifră și prezintă o cifră de valoare de o mie de miliarde pentru reînnoirea jumătății, a jumătate din regine, rețelele de energie. Eu cred că aceste nevoi financiare nu vor putea fi acoperite din uh, uh, fondurile de coeziune. Cine crede că acest lucru este posibil, uh, nu, nu cred că este realist, mai ales dacă mai ales că următoarele perspective financiare vor avea de acoperit și cu totul alte probleme. Deci aici trebuie să căutăm surse de finanțare alternative. Comisia ne face chiar și unele sugestii în acest sens. Este însă important ca uh, resursele și izvoarele financiare existente să fie coordonate mai bine, să fie exploatate uh, sinergiile care sunt posibile și să se continue integrarea pieței unice pe cât este posibil, pentru că și acest lucru ajută mult situația. Trebuie ca nivelul regional și cel local, pe lângă cel național, să fie implicate în uh, activitatea de proiectare, de uh, construcție și de implementare finală a uh, proiectelor de uh, renoire a infrastructurii. Știm că este foarte importantă această problema uh, problema noilor infrastructuri și în uh, contextul uh, reducerii dependenței de anumite forme de energie, în special, în special energia fosilă. Um, și cunoaștem cu toții care sunt uh, rezistențele opuse de uh, diferiți agricultori care, de exemplu, nu doresc uh, și mai multe centrale eoliene pe câmpurile lor. Deci există în anumite regiuni nevoia de schimbare a energie, resurselor de energie, pe de altă parte intrăm în conflict cu uh, aceia care vor să păstreze natura și uh, calitatea vieții lor în anumite regiuni, mai mult sau mai puțin rurale, și atunci se opun noilor uh, proiecte. Tocmai de aceea putem reuși dacă, doar dacă uh, considerăm că putem să stăm cu toții la aceeași masă uh, la care să dezbatem toate aspectele relevante pentru uh, acest mare proiect care reprezintă practic obiectivele, este reprezentat de obiectivele 2020. Uh, există și probleme formale. De exemplu, avizul nostru a trebuit să se limiteze la 1500 de caractere. Mulțumesc secretariatului, doamnei Hazer, dar și uh, uh, colegilor din grupul meu, eh, colegilor din grupul meu parlamentar pentru ajutor pe care mi l-a oferit ca în într-un spațiu cât se poate de restrâns, totuși să formulăm șase teze puternice, solize, așa că aștept uh, din partea uh, colegilor uh, amendamentele, contribuțiile lor, pentru că împreună cu aceste amendamente și cu observațiile raportorilor din umbră să putem formula un document care să fie util pentru planificarea, proiectarea și realizarea infrastructurii energetice în următorul deceniu. Mulțumesc! Președinta, sunt șase persoane, șapte chiar înscrise la cuvânt și mai avem încă un aviz de discutat de azi. Deci nu cred că ultimul mai, aviz mai încape în programul de azi. Ă, poate doar dacă vă limitați într-adevăr la o intervenție de maxim un minut. Ă, primul raportor, Maria Irigoyen. Mulțumesc, doamna președinte. Voi încerca să fiu cât mai succintă. Mai întâi aș dori să mulțumesc domnului uh, Seller pentru munca sa și pentru documentul pe care ne l-a prezentat, care preia în mod substanțial punctele pe care noi le considerăm ca fiind foarte importante pentru acest avis. Este evident că trebuie să mai includem anumite subiecte în uh, acest aviz și să mai întărim anumite idei. Mai întâi, ar trebui să menționăm uh, obstacolele geografice inerente situației anumitor regiuni care uh, îngreunează integrarea acestora în rețeaua energetică a Uniunii. De aceea trebuie să insistăm asupra instaurării unei strategii la nivel comunitar care să se bazeze pe o diversificare și mai mare a surselor de energie și pe promovarea energiilor regenerabile, tocmai pentru a reduce dependența energetică uh, înspre exterior. În al doilea rând, trebuie să promovăm instrumentul european de asistență tehnică ce a fost lansat în decembrie 2009 de către Comisia Europeană și de către Banca Europeană de Investiții, tocmai pentru a ajuta anumite regiuni și orașe. În al treilea rând, trebuie să întărim uh, observațiile făcute deja de raportor referitor la cooperarea dintre statele membre și regiuni. Este nevoie de această cooperare la nivel regional. Să existe obiective uh, Uh, clare pentru uh, interconectare între statele membre. E vorba de acele platforme specializate unde să se poată înscrie inițiativele regionale. Și în al patrulea rând, cred eu că ar fi util să cerem Comisiei să înainteze o propunere în ceea ce privește crearea unui sistem de recompense și stimulente pentru acele regiuni sau state membre care uh, nu numai că încurajează dezvoltarea acestor proiecte de interes european, ci care în plus susțin și investițiile tehnologice, uh, susțin cercetarea, susțin toate aceste uh, progrese și doresc să-i mulțumesc încă o dată domnului Seller pentru munca sa. Cu siguranță voi înainta câteva amendamente tocmai în sensul celor spuse. Mulțumesc, doamna Erika Manner. Kiitoksia puheenjohtaja. Omalta osaltani myös haluan kiittää. Doamna președinte, vă mulțumesc. Vreau să mulțumesc autorului proiectului de raport pentru un document uh, foarte solid, foarte bun. Cred că rolul politicilor de coeziune trebuie consolidat și subliniat și mai mult uh, să se arate cât s-a finanțat în perioada actuală de referință, Uh, câtă energie practic s-a economisit prin noile politici de coeziune și cum poate acest lucru să ne conducă la realizarea obiectivelor UE 2020 pentru că în, urma, în următoarea perioadă de referință financiară, a politica de coeziune va avea o importanță din ce în ce mai importantă. Aș sublinea și pro, uh, uh, aspectul producției locale de energie. Avem în multe regiuni Uh, multe diferite posibilități de uh, producție a energiilor regenerabile pe plan local. Cred că acest lucru merită să fie inclus în uh, textul raportorului. Și vorbind despre eficiență energetică, a spus-o și Joachim, trebuie să enumerăm și, și rolul orașelor pentru că orașele la nivelul politicilor regionale ar putea să furnizeze soluții și soluții foarte interesante la problema eficienței energetice. Eu consider că separarea fondurilor ar fi un lucru negativ. Cred mai degrabă că finanțarea ar trebui să fie efectuată prin mecanisme de finanțare deja existente. Mulțumesc. Elizabeth Schroeter are cuvântul. Äh, ähm, Foarte pe scurt, doamnă președinte. Din avezul acesta îmi lipsește un aspect central, care cred eu neapărat uh, trebuie să intre pentru că reprezintă uh, abordarea regională. Și anume, cum se împarte finanțarea între rețele centrale și decentrale. Deci nu cred că este bine ca să fie finanțate uh, doar rețele centrale. Dacă vrem să ne îndreptăm înspre energiile regenerabile, trebuie să uh, ne gândim mai întâi la uh, conectarea rețelelor decentrale de cele centrale pentru a realiza o interconectivitate care să asigure un nivel general pentru toată lumea. Deci, uh, momentan, uh, stocarea energiei se face în altă parte decât în uh, locul în care se consumă. Și noi, Verzi, am comandat deja un studiu pentru Comisia Regii în care vrem să vedem care este efectul pentru fiecare regiune în eh, ceea ce privește promovarea măsurilor la nivel regional. Studiul ne va arăta care sunt eh, rezultatele și eu cred că este important să reținem acest articol pentru că altminteri nu vom putea, așa cum scrie în ultimul alineat, să folosim banii într-adevăr în beneficiul direct al comunităților locale și regionale. Unul dintre obiectivele strategiei UE 2020 este lupta împotriva sărăciei și a unui nou fenomen, și anume sărăcia energetică. Deci una din provocări este să consacrăm multă atenție locuințelor. Lupta pentru climă este lupta pentru ocupare, pentru că construcțiile reprezintă 40% din emisiile de gaze cu efect de zero. Dacă reușim să operăm această renovare și aici politica regională va interveni, vom avea locuri de muncă la nivel local. Apoi, în ceea ce privește finanțarea, e nevoie de o viziune pe termen lung și nu o viziune pe termen scurt. Haideți să fim ambițioși pași. Eu sunt convinsă că, în ceea ce privește eficiența energetică, Europa trebuie să fie ambițioasă și am făcut o propunere și anume să creăm un fond special consacrat eficienței energetice. Haideți să discutăm cu Banca Europeană pentru Investiții și toate organismele aferente, tocmai pentru a crea astfel un organism care să funcționeze imediat. Apoi, trebuie să insistăm asupra schimbului de bune practici e un aspect care lipsește în ceea ce privește infrastructurile energetice. Și apoi, rolul de pârghie pe care îl pot avea orașele. Întrebarea este, acestea vor beneficia de o finanțare directă? Deci problema aceasta a legăturii directe între finanțare și orașe trebuie să fie în mod clar enunțată, definită în text. Thank you, Madam Chairman. Distinși colegi, permitei mi să prezint patru idei care în opinia mea dintr o perspectivă europeană i regională ar trebui să fie încorporate în acest raport inând cont că noi vorbim despre infrastructura energetică i nu despre energie primă i că această energie face parte din uh, e o politică comunitară după tratatul de la lisabona i mai ales inând cont de uh, declaraiile recente ale comisarului oettinger unu infrastructura pentru o perioadă strategică ar trebui să reprezinte suportul pentru atingerea targeturilor douăzeci douăzeci douăzeci infrastructura este suportul de transmitere a energiei electrice. numărul doi infrastructura ca suport pentru alternative de aprovizionare fie reducerea dependenei faă de rusia fie evitarea unor crize majore cum este cea pe care o trăim cu confruntările i convulsiile din africa de nord; trei infrastructura care să privilegieze consumatorul european fie el comunitate companii persoane fizice i mai puin mari actori multinaționale care sunt atât de puternici i de influeni inclusiv în acest parlament; patru standarde comune pentru securitatea exploatării i pentru evitarea catastrofelor de mediu având în minte de la catastrofa din golful mexic la catastrofa de la fukushima. toate acestea cred că ar trebui incorporate. Mulțumesc. Da. mulțumesc. Mulțumesc, vreau să felicit și eu domnul, pe domnul Țeler. Ehm, cred că punctul 2 ar trebui concretizat eh, mai mult, eh, pentru că eh, nu pot decât să salut această strategie pentru proiecte de infrastructură transnaționale, dar e un pic prea vag formulată, ar trebui formulat mai concret. Cred că Uh, uh, o astfel de strategie ar trebui incorporată și în strategii mai vaste, cum ar fi strategia privind zona uh, și regiunea dunăreană. Um, cred că din păcate, această posibilitate de, de integrare într-o strategie pentru regiunea dunăreană nu este avută în vedere. În ce privește verificarea și reevaluarea anumitor tipuri de producere a energiei, cred că, de, mă refer aici la energia atomonucleară, eh, aici Comisia trebuie să ne ofere soluții eh, noi și eh, voi depune un amendament cât se poate de concret pentru a sensibiliza și a responsabiliza Comisia în ce privește uh, rolul său de promotor în acest domeniu. Mulțumesc. Vajena, pane președ, pani președkine. Eh, Domnul Vlasac, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Câteva remarce și o contribuție la această dezbatere. În contextul infrastructurii energetice, nu cred că ar trebui să uităm planificarea urbană și coordonarea transfrontalieră a acestor proiecte. Parametrii de bază în domeniul eficienței energetice au fost deja menționați, o infrastructură de mai bună calitate care să uh, ne evite pierderea de combustibil. De asemenea, regulile de planificare și acordarea licențelor de uh, planificare sunt foarte importante pentru că dacă nu planificarea poate pune bețe în roate uh, proiectelor. Sean Kelly, mulțumesc, a spus foarte mult uh, despre infrastructura energetică. E adevărat că cu cât avem o infrastructură mai performantă, cu atât e mai bine și evenimentele recente, mai ales catastrofa din Japonia și tulburările din Africa de Nord, ne arată acest lucru. Trebuie să fim cât mai eficienți și mai uh, autosuficienți în Europa. În domeniul infrastructurii energetice eh, s-a spus foarte mult, salut eh, comunicarea Comisiei pe care am citit-o cu mare interes și cred că ar trebui să eh, tratăm problemele cu mai multă urgență, asigurându-ne că autoritățile regionale, naționale să stabilească mai bine ținte în ce privește um, uh, izolarea clădirilor, renovarea clădirilor vechi, modurile de transport și așa mai departe. Și alte surse alternative de economie, pentru că potențialul de îmbunătățire este foarte mare și trebuie să subliniem acest lucru. La fel ca și sursele regenerabile. Mulțumesc! Joachim, jumătate de minut dacă se poate. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, stimaților colegi, pentru contribuțiile lor. După cum v-am spus, am avut la dispoziție doar 1500 de caractere și pentru că am predat un document cu 1520 de caractere, a trebuit să-l mai scurtăm. Da, mă rog. Am, doamna Schröder, am spus-o și mai de vreme, rețelele centrale nu trebuie folosite, finanțate din fondurile structurale Sigur că uh, trebuie stabilite priorități în ce privește uh, rețeaua europeană de transmitere a energiei. Dacă ne gândim însă că există diferențe climatice, uh, dar există și zone izolate cu anumite specificuri de, de climă, Eh, atunci, de exemplu, mă întreb de ce într-o regiune în care s-ar putea folosi energia solară, de ce în acele regiuni eh, eh, proporția de combustibil fosil consumat este așa de mare. Deci trebuie să fim raționali în exploatarea tuturor acestor forme de energie. Eu vă mulțumesc oricum pentru toate contribuțiile făcute. Sper că ele să se concretizeze prin amendamente binevenite la raportul meu. Mulțumesc! Mulțumesc, Joachim. 24 eh, martie și la ora 12 este termenul eh, la care puteți depune amendamentele. Trecem la raportul domnului Sikierski, PAC în perspectiva anului 2020. Deci, cei care doriți să luați cuvântul acum să-mi semnalați acest eh, cuvânt pentru a putea gestiona timpul așa cum trebuie. Comunicat Comisiei Rolna... Mulțumesc, doamnă președinte. În ce privește comunicarea Comisiei Politică Agricolă în perspectiva anului 2020, această comunicare abordează provocările cu care ne confruntăm în uh, domeniul alimentației, a resurselor naturale și al teritoriilor. Și Acum, uh, miza este mai mare uh, decât uh, cea legată de politica agricolă comună în sensul tradițional. Să nu uităm că în tratatul de la Roma se vorbea de obiectivele de bază, respectiv asigurarea securității cu alimente, venituri decente și prețuri abordabile pentru consumatori. Deci se pune securitatea alimentării, deci securitatea uh, aprovizionării cu alimente, dar și resursele naturale și amenajarea teritoriului. Politica agricolă comună a trecut uh, printr-o schimbare de-a dreptul revoluționară. PAC-ul reprezintă aproximativ 40% din uh, bugetul Uniunii Europene și politica de coeziune a preluat uh, și ea o parte din bugetul european, a depășit politica agricolă comună în ce privește partea din bugetul uh, european alocată unei politici. Pacul se bazează pe principiul plăților directe, iar fermierii Uh, trebuie să facă tot mai mult presiunilor pieței. Au avut loc uh, intervenții extrem de costisitoare și neeficiente pe piețele agricole în trecut, uh, câteodată și cu încălcarea normelor OMC. Problema e că dimensiunea calendarul și intervenția noastră într-un anumit sector trebuie uh, analizate cu mare, cu mare atenție. Aș dori să fac o observație generală în legătură cu fermierii europeni. Aceștia obțin 55 până la 60% din venit din venitul celor care uh, lucrează în alte domenii. O parte foarte importantă din acest venit provine din subvențiile europene. E valabil atât pentru fermierii din vechile state membre cât și din noile state membre a avut loc exodul rural, uh, există tot mai puțini uh, fermieri tineri, populația agricolă îmbătrânește și constatăm că în multe zone rurale, practic, viața dispare încetul cu încetul. Agricultura nu înseamnă doar producție agricolă. Agricultura produce și alte bunuri uh, publice. O parte dintre ele, pentru o parte din aceste bunuri, uh, fermierii nu au primit uh, suficiente uh, compensații. În 2008 a avut loc o evaluare a stării de sănătate a PAC și în urma acestei evaluări, în urma acestui bilanț, s-a constatat că există anumite probleme de eficiență în domeniul politicii agricole comune. Iar raportul care a rezultat în urma acestei uh, evaluări de sănătate a trasat uh, drumul pentru viitorul politicii agricole comune. În uh, luna noiembrie, Comisia a dat publicității un raport cu privire la viitorul politicii agricole comune, iar Comisia de Agricultură împreună cu domnul Albert Des, în calitate de raportor, întocmește un raport. Avizul meu este foarte succint și se bazează pe punctul de vedere al Comisiei de Dezvoltare uh, Regională, al Comisiei noastre. Primul uh, punct din acest uh, aviz enumeră provocările cu care se confruntă politica agricolă comună Poate că pe unii dintre dumneavoastră o să vă surprindă faptul că mă refer la o, o nouă și puternică PAC care să stimuleze dezvoltarea și să îmbunătățească concurența pe piețele internaționale, pentru că în ultimii ani pe piețele agricole am constatat o uh, stagnare. Ori în alte domenii uh, productivitatea a crescut cu 200%, de exemplu. Deci eu spun, cred că trebuie să se îmbunătățească concurența pe piețele internaționale prin intermediul politicii agricole comune. Spuneam ca uh, această politică să fie orientată într-o mai mare măsură spre piață, să țină seama de interesele publice, uh, precum securitatea alimentară, conservarea biodiversității, bună gestionare a apelor și a pădurilor, pentru că toate aceste elemente reprezintă o parte foarte importantă a activității agricole. Și apoi menționez și dezvoltarea durabilă bazată pe educație și cunoaștere. Cu alte cuvinte, enumăr, de fapt, prioritățile strategiei UE 2020 care vor duce la o îmbunătățire a coeziunii, coeziunii economice, sociale, de mediu și așa mai departe. Aliniatul 2 din aviz. Mă refer la uh, disparitățile foarte mari din sectorul agricol. Spun că uh, plățile directe ar trebui să îmbunătățească competitivitatea, dar și să își aducă contribuția la dezvoltarea durabilă și să mențină uh, și uh, o bună calitate a solului. De asemenea, vorbesc și de criterii obiective și transparente pentru uh, sprijinul direct. Și spun că trebuie să se elimine treptat uh, criteriile folosite în prezent pentru alocarea de fonduri din cadrul uh, sistemului de plăți directe care sunt depășite. În următorul aliniat vorbesc despre uh, diversitatea dimensiunilor exploatațiilor. Avem, uh, pe de o parte, exploatații mici, uh, familiale, care creează locuri de muncă, care păstrează locurile de muncă în mediul rural și care și creează bunuri publice. Și eu militez pentru menținerea diversității Uh, acestor dimensiuni ale exploatațiilor agricole în zonele rurale pentru a păstra modelul viitorului agricol european. De asemenea, se va menține producția la o scară uh, rezonabilă care uh, va avea ca efect creșterea calității produselor agricole. La alineatul 4 spun că agricultura și zonele rurale nu se reduc doar la, resurse, la, la, la producția agricolă, ci și la generarea de resurse pentru industrie. Menționez aici uh, sursele regenerabile de energie, de asemenea turismul, uh, agroturismul, uh, activele nemateriale, nemateriale, de exemplu patrimoniul culinar, sub forma produselor regionale, a produselor artizanale și așa mai departe toate aceste bunuri generate de către agricultură reprezintă un aspect foarte important al dezvoltării regionale. Și în ultimul alineat spun că trebuie să menținem uh, criteriile comunitare pentru uh, alocarea finanțării din uh, pilonul 2. Bineînțeles că e vorba de pilonul care finanțează infrastructura din dezvoltarea rurală. E vorba de agricultură tehnică, pe de o parte, dar și uh, infrastructura de cunoaștere, uh, care sunt foarte importante pentru a uh, menține comunitățile agricole. Uh, și de aceea este foarte important ca pilonul 2 să aibă un rol mai vast decât cel pe care îl menționează raportul Albert Des. Acest raport vorbește despre componenta ecologică din pilonul 2 Bineînțeles că toate aspectele de mediu sunt foarte importante, dar cred că există, uh, deci la uh, dezvoltarea um, rurală ar trebui să vorbim mai mult sau uh, această componentă ecologică să fie mai vastă, să, să vedem lucrurile în perspectivă. Ar trebui de asemenea să facem și trimiri mai vaste la dezvoltarea agriculturii în general și nu doar la uh, aspectele ecologice. Sigur că trebuie să avem uh, o coordonare cât mai strânsă, coordonarea între cei patru sau cinci comisari competenți, însă e nevoie de o astfel de coordonare pentru că fără coordonare nu putem să eficientizăm politica agricolă comună sau politica de coeziune, ambele două politici foarte importante. Ambele trebuie să meargă mână în mână pentru a dezvolta zonele rurale. Președinta uh, Luis Alves, vă rog, pentru concluzii. Vă mulțumesc uh, foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să îl felicit pe domnul Sikierski pentru acest uh, document. Uh, îi mulțumesc uh, și pentru faptul că a fost atât de succint. Aș dori să trec în revistă foarte pe scurt poziția socialiștilor în ce privește PAC pentru 2020, care va trebui să se ridice la înălțimea așteptărilor sau să răspundă provocărilor legate de alimentație, resurse naturale și teritorii. E nevoie de obiective, obiective în domeniul uh, producției alimentare care să fie viabile și competitive. Trebuie să folosim resursele naturale astfel încât să atenuăm schimbările climat- uh, schimbărilor climatice și e nevoie și de o uh, abordare teritorială echilibrată. Deci trebuie să ținem cont de legitimitate, eficiență, eficiență și uh, echitate. De asemenea, PAC-ul trebuie să distribuie mai bine sprijinul între statele membre, dar și între fermieri și e nevoie de mai multă echitate în ce privește tratarea produselor care intră pe piața europeană. Trebuie să fim mai echitabili față de uh, fermierii noștri, dar și față de partenerii noștri externi. E nevoie de o politică care să permită agriculturii să fie practicată în toate regiunile Europei și bineînțeles că pentru Comisia Regii acesta este un aspect foarte important. Deci aceste fonduri din pilonul 2 vor trebui să fie uh, distribuite în lumina criteriului de coeziune teritorială. Uh, politica agricolă comună nu poate să elimine total uh, instrumentele de piață, cel puțin uh, trebuie menținute ca plasă de siguranță în cazul unor riscuri sau a unor catastrofe, deși și în acest domeniu putem folosi politici de asigurări. De asemenea, avem nevoie de politici țintite pentru zonele rurale, pentru a încuraja inovarea și mai ales în aceste zone rurale trebuie să ne asigurăm că avem mecanisme pentru a încuraja pe tineri să revină la țară. Deci nu doar pe fermieri, ci și pe uh, furnizorii de servicii, de exemplu, uh, furnizorii de uh, servicii conexe cu agricultura sau alte tipuri de servicii care să aibă ca efect dinamizarea economiei rurale și a țesutului social din zonele rurale pentru a, încă o dată, a-i menține pe tineri la țară. Iată care sunt observațiile noastre generale. Mulțumesc, Ramona Mănescu. Doamna președinte, vreau să-l felicit pe domnul Sikierski pentru uh, uh raport. Foarte pe scurt, uh, câteva elemente pe care le consider uh, importante dacă vorbim de viitorul PAC. Uh, Uh, și anume adaptarea sistemului de alocare a fondurilor în agricultură, precum și a criteriilor de, folosite pentru plăți directe în agricultură, uh, în funcție de problemele și nevoile pe care agricultorii uh, le au. Un alt element, îmbunătățirea serviciilor de consiliere la nivel local și regional pentru agricultori, pentru că aceste servicii de consiliere ajută agricultorii în evaluarea performanțelor uh, exploatațiilor, propriilor exploatații agricole și de aici identificarea și uh, uh, stabilirea priorităților. Un alt aspect este acela de a păstra i domnul siekierski a subliniat acest lucru păstrarea criteriului de coeziune și îmbunătățirea coordonării între PAC și politica de coeziune și nu în ultimul rând, pentru că s-a făcut referire la uh, politica de mediu, stabilirea unui uh, echilibru între dispozițiile legate de mediu și dezvoltarea rurală, în așa fel încât nici una, nici cealaltă să nu fie afectate. Mulțumesc! Kiitoksia puheenjohtaja. Myös minä haluan onnitella tätä lausunnonlaatia erinomaisesta työstä. Aivan korostaa maatalouden ja maanviljelyn alueellista merkitystä ja kaiken lähtökohta on mielestäni se, että kaikki... Mulțumesc că aș mai vrea să spun și altceva în legătură cu uh, interesul uh, fermierilor din mediul rural. Cred că și în Europa trebuie să fie posibil Deci uh, există diferențe între diferitele piețe, între diferitele state. Uh, în țara mea, în Finlanda, la, pe vremea asta, deci încă mai este un metru de zăpadă. La Bruxelles situația cu totul diferită, deci avem nevoie de o abordare care să permită diferențierile acestea. Avem nevoie de un al doilea pilon puternic, solid și avem nevoie de diferite scheme de cofinanțare sunt foarte importante uh, toate măsurile care promovează uh, în cadrul pilonului al doilea uh, diversele dezvoltări ecologice. Să nu uităm că și pădurile fac parte, și fondul forestier face parte din politica agricolă comună și că și poate contribui foarte important, în mod important la acțiunile și activele exploatărilor familiale. Ultimul vorbitor. Domnul Vlasac, foarte des pe scurt, doamnă președinte, aș dori să mulțumesc domnului Sikierski pentru avizul său foarte cuprinzător. Salut faptul că a pus accentul pe importanța dimensiunii teritoriale și pe al doilea pilon. Pentru că noi nu de dorim să avem acest exod rural și trebuie să folosim pilonul 2 pentru a îmbunătăți serviciile, infrastructura și pentru a păstra locurile de muncă la uh, țară. Mulțumesc. Uh, domnul Sikierski, doriți să adăugați ceva? Uh, în două minute. <laughs> Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Împărtășesc părerile exprimate de către colegi. Eu am încercat să le includ în avizul inițial, însă a trebuit să îl scurtez PAC-ul trebuie să fie într-adevăr adaptată și din perspectivă regională, E un aspect foarte important, e o idee pe care eu o împărtășesc. De asemenea, tot ce înseamnă consilierea agricultorilor, într-adevăr o sugestie foarte bună și să nu uităm care sunt provocările viitoare. În 2020 uh, pe planetă vor trăi 9 miliarde de persoane, deci producția agricolă va trebui să crească a, cu, aproximativ 80%. Chiar și în Europa foarte multe persoane uh, sunt uh, subnutrite. 40 de milioane trăiesc în Europa sub pragul sărăciei și încă 40 de milioane trăiesc uh, la limita sărăciei. Deci e un aspect foarte important important. Aștept uh, observațiile dumneavoastră, remarcele dumneavoastră și împărtășesc punctele de vedere. Mulțumesc. Data limită este 24 martie, ora 12, pentru depunerea amendamentelor. Și acestea fiind spuse, aș dori să încheiem ședința de astăzi. Avem acum ședința coordonatorilor și în plen ne întâlnim mâine la ora 9. Să nu vă uitați cartelele de vot pentru că avem foarte multe voturi și dacă se poate, vă rog să părăsiți sala în liniște și repede pentru că ședința coordonatorilor să înceapă cât mai repede. So what I do, it's 8 okay.